La séance est ouverte. Și declar ședința deschisă. Mm, aveți observații în legătură cu ordinea de zi, obiecții? Nu sunt. Deci considerăm ordinea de zi ca fiind adoptată. Doresc să vă comunic acum deciziile coordonatorilor de pe 15 februarie. Prima decizie să pregătim un aviz la raportul care se numește Acordul European pentru paza de frontieră și paza de coastă. Uh, principala comisie competentă este LIBE. Uh, grupul SCD și-a manifestat interesul pentru acest aviz și ne va comunica numele raportorului. Apoi, decizie să pregătim un aviz la raportul de inițiativă Access to Finance for SMEs and Increasing the Diversity of SME Farming in, a, in Capital Markets. Econ este comisia competentă pe fond și grupul ECR a spus că este interesat de acest aviz și ne va comunica numele raportorului. Coordonatorii au revenit la decizia de a pregăti un raport în legătură cu uh, sistemul de TVA și lupta împotriva fraudei TVA. Am hotărât că nu are nicio legătură cu resursele proprii și de aceea nu trebuie să pregătim un aviz la acest raport și am hotărât să trimitem o scrisoare de răspuns la scrisoarea pe care am primit-o de doamna Montal și domnul Filipo în legătură cu rezoluția deficit și investiții în zona euro, raportul care va fi pregătit privind punerea aplicare a EFSI, va fi răspunsul așteptat de doamna Montel și domnul Filipo. Vi s-a comunicat procesul uh, verbal al ședinței de pe 27 ianuarie. Aveți observații? Nu v-a fost trimis acest proces verbal, așa că um, vom, îl vom aproba data viitoare. Și acum trecem la pregătirea revizuirii postelectorale a cadrului financiar multianual. Doresc să o salut pe doamna raportor Isabel Toma și să urez numai bine domnului Olbrich, care este absent din uh, uh motive medicale. Urez bun venit tuturor membrilor Comisiei pentru Bugete um, și uh, membrii comisiilor specializate care se află aici alături de noi și au ținut să participe la ședința noastră. Salut reprezentanții Comisiei Europene, mulțumindu-le foarte mult pentru prezență, doamna Calvinio, director general de la DG Buget, domnul Sivano Presa, director la DG Buget și cheltuieli. Să mulțumesc domnului Matias Well director la DG Home, Migrație și Fonduri pentru Securitate și mulțumesc domnului Zacari Vion Sola, director pentru Corporate Governments la Frontex. Ședința de astăzi face parte sau uh, urmează grupului uh, de monitorizare uh, pentru revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020. Audierea publică privind um, revizuirea acestui cadru financiar multianual va avea loc la reuniunea Comisiei de Bugete de pe 17 martie. Astăzi vom uh, proceda în două etape. Mai întâi vom discuta despre dimensiunea externă și provocările cu care ne confruntăm, folosirea de noi instrumente adaptate, pentru că bugetul nostru nu permite nu ne permite să răspundem așteptărilor legate de această criză și apoi aspectele legate de politici interne și consecințele uh, valului migratoriu. Voi da cuvântul doamnei Toma pentru a deschide dezbaterea și apoi doamnei Calviniu, care ne va spune um, în ce fază se află comisia. Vă rog, doamnă Toma, aveți 5 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Voi aminti mai întâi că în urma activității de aprofundare legătură cu rubricile bugetare pe care am făcut-o în cadrul revizuirii cadrului financiar multianual, Um, am ajuns la concluzia că rubricile 3 și 4, care au suferit uh, modificările cele mai importante la buget din 2014 încoace și aveau nevoie de o aprofundare de către noi cu Comisia. Știu că e o dezbatere foarte actuală și care ne pasionează pe toți, dar în această dimineață va trebui să examinăm doar dimensiunea sa bugetară. În documentul de lucru pe care vi l-am transmis alături de domnul Olbricht, am prezentat aceste rubrici ca fiind inadaptate situației care a urmat uh, și insuficiente. Aceste rubrici 3 și 4 sunt principalele victime din acest cadru financiar multianual în comparație cu cel precedent din cauza restricțiilor bugetare și au fost deci reduse față de propunerea inițială a Comisiei cu 15,4% și 16,1% respectiv și a fost practic reducerile cele mai mari ca valoare relativă, dar la doar 2 ani după punerea în aplicare acestui cadru financiar multianual, a trebuit să folosim instrumentele de flexibilitate și cu aceste elemente am ajuns la limita bugetului la rubrica 4 ne punem două întrebări majore. Întâi, suntem îngrijorați de faptul că se multiplică instrumentele ad hoc, fie că e vorba de fonduri fiduciare, fondurile fiduciare pentru Africa sau Siria, fie facilitatea pentru Turcia, deci instrumente ad hoc care nu se integrează de facto în cadrul financiar multianual și ne fac să ne punem întrebări în legătură cu um, modul în care Comisia modul în care statele membre își respectă angajamentele uh, pentru a contribui la aceste fonduri. Apoi, o, o o altă categorie de întrebări este legată de faptul că pentru a finanța aceste instrumente ad hoc. S-au folosit multe alte instrumente, cum ar fi instrumentul de preaderare, instrumentul pentru vecinătate, cel pentru cooperare și de, pentru dezvoltare. Deci mă te, ne temem că uh, instrumentele regulate din cadrul financiar multianual se văd deposedate de fonduri. La rubrica 3, situația e și mai gravă. Ei, nu știu dacă e și mai gravă, dar în orice caz și mai dificilă, pentru că Aici se regăsesc uh, principalele instrumente pen, pentru a face față acestei crize migratorii, instrumentul pentru azil și migrație, uh, care a crescut cu 2,3% în bugetul 2005, angajamente, bugetul pentru securitate internă, care a crescut cu 15% în angajamente și 44% în credite de plăți, și aici se regăsesc creditele pentru hotspot-uri și, bineînțeles, bugetul agenției Frontex a crescut 98% angajamentele și um, mai puțin creditele de plăți. De, dar această explozie are totuși limite. Deci putem folosi flexibilitatea, uh, dar ne întrebăm cum ne vom descurca pe viitor. Și avem multe întrebări de pus în legătură cu aceste două rubrici. Bineînțeles, încercând să rămânem limitați la dimensiunea bugetară, chiar dacă dorim cu toții foarte mult să vorbim de realitatea acestor politici, și să extindem puțin uh, dezbaterea, punându-ne întrebări în legătură cu modul în care uh, la, la rezultatele financiare ale acestor acțiuni uh, decise în urgență, dacă cheltuielile au loc și au rezultate, pentru că avem dubii în legătură cu modul în care sunt puse în aplicare deciziile în legătură cu hotspoturile sau relocarea migranților. Deci ne întrebăm cum s-au folosit sau cum să vor fi folosit aceste credite la sfârșitul anului. După prezentarea comisiei vom avea, bineînțeles, o dezbatere. Mulțumesc, doamnă Toma. Cred că ați spus foarte bine problemele. Într-adevăr, cadrul financiar multianual nu, permit, nu ne permite să răspundem unor crize atât de grave cum este criza imigrației. Și uh, se pune problema distorsionării efectului de anunț uh, și Uh, prin realitate. Am fost în Turcia săptămâna trecută și am văzut că dincolo de anunțul miliardului pentru fond fiduciar și 3 miliarde pentru facilitatea pentru Turcia, de fapt în Turcia s-au ajuns doar 40 de milioane. Și asta uh, suscită multe întrebări și scepticism din partea interlocutorilor noștri. Doamnă Calviniu, aveți cuvântul 20 de minute. Merci beaucoup, uh, uh, Mulțumesc, domnule Artui, mulțumesc doamnă Toma pentru această introducere și vă mulțumesc pentru că organizați această reuniune, pentru că, într-adevăr, trebuie să discutăm împreună, să facem bilanțul în legătură cu utilizarea bugetului comunitar și reacția, grație bugetului comunitar, la provocarea crizei migratorii. Și voi trece la limba engleză pentru că mi-e mai ușor să fac prezentarea în engleză. Start by saying that I think we all share. La început vreau să spun că sunt de părere că impresia noastră este una similară. Avem de-a face cu una dintre cele mai mari provocări uh, cu care s-a confruntat Uniunea Europeană, date fiind tensiunile geopolitice din vecinătatea noastră, cu impact asupra securității, cu impact asupra um, situației sociale, impact umanitar și impact politic. Și uh, e și o anumită frustrare din partea dumneavoastră pe care o împărtășesc. Ne-ar fi plăcut să reacționăm într-o manieră atât de eficientă încât criza să se fi sfârșit până acum. Încep însă cu un mesaj pozitiv. Ei bine, în ceea ce privește bugetul european, acesta a fost un răspuns bun de răspuns rapid din partea celor trei instituții europene. Împreună am încercat să găsim toate sursele posibile de flexibilitate, să găsim toate resursele disponibile pentru ca astfel să le concentrăm acolo unde sunt nevoile. Discutând despre <clears throat> cutremul menționat de doamna Toma, avem um, titlurile 3 și 4 care au fost cele mai afectate de criză și îmi voi uh, limita prezentarea la uh, rubrica 4, pentru că despre asta este vorba. Foarte pe scurt, o viziune de asamblu a resurselor bugetare și să vă prezint situația concretă de la 4 cu diferitele fonduri fiduciare pe care le-ați menționat dumneavoastră în introducerea dumneavoastră. Prima pagină referă foarte, eh, arată foarte clar cum a arătat răspunsul bugetar al Uniunii Europene. Între 2015 și 2016 am fost în măsură să mobilizăm aproape 10 miliarde de euro pentru criza de refugiați și de migranți. Deci am dublat eh, resursele prevăzute în buget. Și cred că asta ne permite să confirmăm ceea ce a spus președintele Artui, Bugetul european nu fusese conceput pentru a face față unei asemenea crize. Sumele prevăzute în buget erau în mod evident insuficiente, dar am fost în măsură să le dublăm pentru că, iată, dincolo de cele 5,2 miliarde programate prin instrumentele menționate de doamna Toma în plan intern și extern, s-au alocat și 5,3 miliarde uh, din uh, resurse adiționale cu 1,8 miliarde la titlul 3, cu 1,4 la 4 și cu 1,8 miliarde din Fondul European pentru Dezvoltare, pentru că astfel uh, acești bani se meargă în Fondul Fiduciar African până în 2020. Acest efort a fost posibil cu transferuri semnificative acolo unde s-a putut, cu rezerva de urgență și cu mobilizarea instrumentului de flexibilitate într-o manieră exhaustivă. Uh, s-a întâmplat la negocierea bugetară. Deci am avut un CFM într-adevăr strâns, dar am reușit în ciuda acestui fapt să punem la dispoziție aceste sume care vor fi implementate în următorii doi ani. În ceea ce privește defalcarea fondurilor adiționale pentru uh, acțiune externă și internă. Nu o să intru în detalii la titlul, la rubrica 3, mă scuzați. Într-adevăr, uh, a fost uh, nevoie de asistență de urgență pentru țările de la frontiera europeană. Aici menționăm agențiile, în special Frontex, și am uh, vrut să finanțăm și schema de relocare și returnare pentru persoanele care au nevoie de protecție internațională. Aceste lucruri uh, nu se întâmplă peste noapte, dar uh, iată că progresiv s-a făcut și se face implementarea. În ceea ce privește acțiunea externă, este foarte important să subliniem că Problema n-a fost creată aici, ci în altă parte, iar acțiunile noastre trebuie să se axeze și pe frontul extern. Am încercat să obținem două feluri de acțiune. Odată să ținem cont de nevoile umanitare ale refugiaților și ale comunităților gazdă în țările ă, din vecinătate. Menționați dumneavoastră Turcia, Libanul, Iordania. Acolo se resimte foarte tare efectul valului de refugiați. Luăm însă acțiuni și pentru a îmbunătăți stabilizarea și să vedem ce se întâmplă la originea problemei. Deci nu e vorba doar de nevoile umanitare, e vorba de a oferi stimulente pentru ca aceste persoane să rămână acolo unde sunt. Fondul fiduciar pentru Africa este un bun exemplu în acest sens. Și mergând dincolo de buget, am încercat să găsim toate posibilele efecte de pârghie prin crearea fondurilor fiduciare, prin crearea mecanismelor de coordonare cu facilitatea pentru Turcia. Se poate considera că acestea sunt instrumente ad hoc, cum le-a numit doamna Toma, dar nu sunt instrumente care să nu fi fost prevăzute. Regulamentul financiar prevede crearea unor asemenea instrumente și, într-o oarecare măsură, noi avem un buget care deja este în măsură să prevadă aceste instrumente cu efect de pârghie. Eu nu cred că if we want to uh, uh, mobilize the means which are necessary. Eu nu cred că nu suntem în măsură să mobilizăm uh, mijloace care să facă față acestor provocări. Cele trei fonduri fiduciare care au fost create, fondul uh, pentru Africa, uh, suma indicativă este de 1,8 miliarde pentru 2016-2020, Apoi, 450 de milioane din bugetul european vor veni aici, o um, contribuție semnificativă din Fondul European pentru Dezvoltare, iar țările, statele membre au uh, oferit 81 de milioane. Asta ca să vă răspund dumneavoastră, doamnă Toma. Um, în ceea ce privește fondul fiduciar, madam, uh, s-au oferit 621 de milioane, 500 și ceva din bugetul european și restul de la statele membre. Vedeți în grafic uh, cum arată proporția surselor diferite. În ceea ce privește facilitatea refugiaților din Turcia după negocieri, uh, acolo vom avea un miliard din bugetul european, parte prevăzută pentru anul 2016 și vom găsi sumele restante în bugetul pentru 2017, iar 2 miliarde vor reprezenta contribuția statelor membre. Dincolo de toate acestea, după cum bine știți, în urmă cu două săptămâni a avut loc conferința de la Londra pentru Siria unde statele membre și Comisia și-au asumat un angajament de în total 3 miliarde. Partea care vine din bugetul european va reprezenta 1,1 miliarde, inclusiv ceea ce este deja în fondul pentru MADAD și posibilitatea de a avea asistență macroeconomică și financiară pentru Iordania, ceea ce cred eu că este foarte bine și sunt vreo 200 de milioane. Deci, în total, asta înseamnă că dublăm uh, angajamentele uh, asumate la fosta conferință cu VEIT 3. Și mergând dincolo de cele trei fonduri fiduciare, înainte de a trece la descrierea acestor fonduri fiduciare în detaliu, vreau să vă spun că, per total, imaginea de la rubrica 4 este următoarea. Pentru 2016, bugetul prevede 9 miliarde la angajamente, 10 miliarde la plăți, ceea ce înseamnă o creștere cu 36% față de anul trecut, și uh, vreau să menționez încă un aspect uh, care știu că e important pentru Parlamentul European. În ceea ce privește gestionarea bugetului 2015 și bugetul prevăzut pentru 2016, practic am eliminat uh, uh blocajul din 2014, acel backlog, era o anomalie și voiam să o eliminăm din gestiunea bugetară. Am început anul 2016 cu o situație mai uh, echilibrată aici. Dar anul 2016 începe și cu o marjă de manevră zero. Și deja am luat din instrumentele de flexibilitate mai multe milioane. Marja de manevră care rămâne este foarte, foarte limitată când discutăm despre aceste rubrici. După cum am spus deja, fondurile fiduciare europene sunt niște instrumente care ne permit să mobilizăm Fondurile, uh, împreună cu alți donatori, sunt gestionate de către comisie, sunt diferite programe care sunt aduse la oaltă în fondurile fiduciare și fiecare dintre ele au propriul temei juridic și urmează regulile adoptate de către colegiuitori. Nu pot fi trecute cu vedere aceste reguli pentru că sunt aplicabile instrumentelor de preaderare, politici de vecinătate, instrumentelor de cooperare, de exemplu. Vă întrerup puțin, spune președintele. La facilité pour les réfugiés. În legătură cu facilitatea pentru refugiați în Turcia. S-a ajuns la un acord în ceea ce privește repartizarea bugetului acesteia între statele membre, pentru că nu se știa dacă statele membre uh, erau gata să uh, plătească cele două miliarde care erau în uh, sarcina lor. E o întrebare foarte bună, pentru că data trecută când am discutat, într-adevăr, un stat membru încă nu semnase acordul, dar acum două zile am obținut până la urmă acordul și toate statele membre sunt de acord să contribuie și pregătim acum uh, um, cheltuielile uh, sau plățile uh, și datele plăților statelor membre. Mă bucur foarte mult că ați ajuns la un acord de acum 10 zile, dar de ce Parlamentul nu a fost informat în legătură cu acest acord? Je ne peux qu'être d'accord, oui. Euh. Sunt de acord și regret că nu ați fost informați. Am fost săptămâna trecută în Turcia și nu am avut această informație, dar s-a ajuns deja la un acord. Așa că protestez și vă spun că doresc ca relațiile noastre <laughs> să fie, să fie să, în relațiile noastre pe viitor să evităm astfel de situații, pentru că nu așa se lucrează. Aveți dreptate, a fost un acord între statele membre în Consiliu. Pot doar să mă angajez că Comisia pe viitor face toate eforturile pentru a vă ține la curent cu ultimele evoluții. Dar, din fericire, e o veste bună faptul că s-a ajuns la acest acord între statele membre și Acum și vă reveni la sfârșitul prezentării mele la acest element pentru a vă spune că situația cu facilitatea pentru Turcia. I was uh, trying to emphasize and to dispel the doubts which I know exist here. Știu că există dubii aici în Parlamentul European și încercam să le demontez în ceea ce privește aceste fonduri fiduciare. Așadar, există reguli uh, în vigoare, sunt implementate de către comisie, comisia urmărește îndeaproape procesul și, în al doilea rând, aceste fonduri fiduciare fac obiectul aceluiași audit, uh, supraveghere, evaluare, ca și fondurile obișnuite europene. Și, prin urmare, din acest punct de vedere, avem un sistem uh, similar de control și de implementare a diferitelor resurse care sunt activate aici. Nu o să intru în detaliu pentru că am colegi de la alte DG-uri care o să vă ofere mai multe detalii despre proiectele asumate acum. Vă rog să trecem la următorul slide. Vreau doar să vă spun că fondul, pentru, fondul Madad are uh, în vizor Turcia, Libanul, uh, uh, Iordania, precum uh, și alte țări din regiune. E vorba în total de uh, câteva sute de milioane pentru uh, a îmbunătăți situația copiilor refugiați, accesul la sănătate, la educație, oportunități economice, incluziune socială. E adevărat că doar 41 de milioane au fost uh, um, deblocate deocamdată. Colegii mei să vă pot oferi mai multe detalii în ceea ce privește succesiunea implementării sunt exemple de proiecte mandat care au fost incluse uh, aici, însă mai bine îi las pe colegii mei să vă prezinte detaliile, pentru că vă arată foarte clar despre ce este vorba și arată foarte clar că noi ținem cont de nevoile reale de la fața locului când discutăm despre uh, țările din jurul Siriei. Fondul pentru Africa e puțin diferit, pentru că nu se axează atât de mult pe uh, latura umanitară, ci are în vedere originea migrației. Vrem să construim infrastructură și uh, structuri de rezistență în așa fel încât oamenii să poată rămâne acolo pentru a nu mai crede că singura lor șansă este să plece. Și sunt câteva exemple clare de proiecte. În Etiopia, de exemplu, sunt proiecte diferite pentru a îmbunătăți nutriția și siguranța alimentară, uh, în Somalia pentru returnarea voluntară a somalezilor din Kenya. Iarăși, colegii mei sunt mult mai în măsură să vă ofere detalii. Vreau doar să vă spun că la primele reuniuni ale Comisiei Operaționale s-au uh, analizat proiecte de 101 milioane de euro și au fost aprobate pentru regiunea Sahel și pentru lacul Ciad și 253 de milioane de euro pentru Cornul Africii. Și apoi, în ceea ce privește facilitatea pentru refugiați în Turcia. Deja știm cu toții că un miliard vine din bugetul european, două miliarde din partea statelor membre pentru 2016-2017. Sunt bani care vor fi furnizați, este un mecanism de coordonare în acest sens, este gestionat de comisie ca parte a bugetului european cu transparență totală și cu asumarea răspunderii în fața Parlamentului și Consiliu cu rapoarte anuale și autoritatea de descărcare exercită control. Evaluarea finală având loc în decembrie 2019. Voiam să vă spun care sunt ultimele noutăți în ceea ce privește facilitatea de refugiați pentru Turcia. Chiar ieri am primit o informație îmbucurătoare că a avut loc prima reuniune a Comisiei de, uh, de Coordonare și, uh, într-adevăr, a existat un simț al urgenței uh, și toată lumea a fost de acord că trebuie să implementăm rapid componenta din bugetul european pentru 2016. S-a făcut o evaluare preliminară a nevoilor, este la dispoziția tuturor la ora actuală, e acum o consultare cu autoritățile din Turcia și există un consens și în ceea ce privește prioritatea acordată ajutorului umanitar și accesului la educație. De aceea sunt proiecte care au fost uh, pe rol în ceea ce privește accesul la educație și care vor începe să fie implementate cu prioritate în săptămânile ce vor urma. Apoi, o altă evoluție pozitivă. Statele membre au fost de acord să existe o coordonare a acțiunilor în regiune și va exista și o hartă pentru a evalua corect nevoile și pentru a ne coordona astfel acțiunile. Această dimensiune a coordonării este foarte importantă în Turcia și ar trebui să o subliniem ca atare. Închei acum reluând practic observațiile mele introductive. Cu toții ne-am dorit ca răspunsul să fie mai rapid, ca acțiunile să fie implementate rapid la fața locului, în așa fel încât problemele cu care ne confruntăm uh, să fie deja uh, rezolvate. Nu suntem încă în acel punct, dar avem acest cadru și uh, mulțumită acestuia am reușit să exploatăm toate sursele de flexibilitate și să punem resursele acolo unde sunt prioritățile. La titlurile 3 și 4 avem clar două um, domenii prioritare în ziua de azi pentru noi. În continuare, cred că ne vom axa mult pe aceste subiecte în anul 2016 și sunt de acord și cu introducerea doamnei Toma că acest subiect, și nu doar migrația, ci uh, sumedenia de provocări care vine din cauza acestei crize sociale, politice, economice din regiunea Euro din vecinătatea europeană, va reprezenta un uh, subiect foarte important la, uh, în evaluarea la jumătatea perioadei. Mulțumim! Euh, Mulțumesc, doamnă Calvinio. Aș dori să revenim puțin la facilitatea bugetară pentru Turcia. Pentru că nu vizează doar statele membre. Comisia a fost și aparte la Common Understanding, la înțelegerea comună de pe 3 februarie cu statele membre. Și Comisia a luat o decizie și a participat la decizia uh, o decizie a colegiului de comisar și să informeze Parlamentul. A luat comisia această decizie? Doamna Gheorgheva are de gând să informeze Parlamentul de această decizie și când? Uh, și Parlamentul va fi consultat pe fond în legătură cu această decizie? No, eh, eh, euh, monsieur Artui, les... Domnule Artui, voi începe prin a spune că sunt, cum știți, foarte bine, 100% de acord că trebuie să informăm Parlamentul, să ținem Parlamentul la curent și întotdeauna sunt la dispoziția dumneavoastră să vin să vă, să vă explicăm lucrurile. Dar acest common understanding este un acord între statele membre. E adevărat că Comisia a participat și a facilitat acest acord. E adevărat că se bazează pe o decizie a Comisiei care a fost reformată după acordul cu statele membre, deci este decizia Comisiei, uh, deci o prerogativă a Comisiei. Și în ceea ce privește domeniul bugetar, în decembrie v-am informat de evoluțiile respective în negocierile cu statele membre. Atunci, dacă bine mi-aduc aminte, S-a prevăzut mai întâi 500 de milioane, apoi încă 500 de milioane, am ajuns la un miliard. Am evocat deja această sumă în decizia noastră, la, la discuția noastră din decembrie și nu putem decât să vă informăm în continuare cum evoluează situația și vom vedea atunci când se va face propunerea de buget pentru 2017, se va negocia acest buget uh, conform procedurii anuale și atunci Parlamentul va avea un cuvânt de spus în negocierile bugetare. Dacă nu sunteți de acord cu contribuția de un miliard între 2016 și 2017 pentru facilitatea pentru Turcia, nu pot să-mi închipui că nu, că acesta era sensul întrebării dumneavoastră, pentru că eu cred că ne dăm seama cu toții că e nevoie de această contribuție necesară de la bugetul european, dar regret dacă aveți impresia că nu v-am informat suficient. O vom încerca să o facem mai bine data viitoare. Oui, merci, Monsieur le Président. J'entends bien. Euh, mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă Calvinio, pentru toate aceste informații. Am uh, ascultat cu atenție răspunsurile dumneavoastră, dar când spuneți că e o treabă a Consiliului și a Comisiei, aș spune totuși că această facilitate pentru Turcia implică un miliard de euro din bugetul Uniunii Europene. Deci, cred că Asta e problema cu aceste instrumente, după părerea mea, de fapt. La fel se întâmplă și cu fondurile fiduciare. Spuneți că aceste fonduri permit să se atragă alte fonduri. Dar, dacă studiem cifrele pe care ni le-ați prezentat, de ce alte fonduri e vorba? altel decât de la bugetul Uniunii. E vorba de participarea statelor membre și de faptul că de fapt, bugetul Uniunii în, în 85 în proporție de 85% este, vine tot de la bugetul statelor membre. Deci avem impresia că, de fapt, bugetul european, bugetul Uniunii, permite, de fapt, crearea acestor sateliți care însă scapă complet controlului democratic al Parlamentului. Iată care e problema. Această modalitate de a acționa nu e foarte coerentă și scapă, după cum am spus, controlului democratic. Și mai aveam un lucru de spus. Mă întreb până la urmă care sunt avantajele reale. De ce suntem obligați să folosim instrumente noi eu am, avut, am impresia că abordăm lucrurile mai puțin rațional, din punct de vedere bugetar, vreau să zic, pentru că aceste fonduri trebuie gestionate. Deci am dubii în legătură cu avantajele acestor instrumente, care nu sunt decât uh, bucățele dar care sunt tot din contribuțiile statelor membre, ca și bugetul Uniunii, pentru că astăzi 85% din acesta vine din participarea statelor membre și cred că modalitățile de repartizare poate sunt un pic diferite pentru fonduri, dar totuși seamănă mult cu bugetul european. Iată ce aveam de spus. Si, Toma. Mulțumesc, doamnă Toma. Ne puteți spune... Știu că aveți obligații să plecați în această dimineață. La ce oră trebuie să plecați, doamnă Calvinio? Într-un minut aveți observații pentru a răspunde colegei noastre, doamnei Toma? Da, îmi pare rău, trebuie să plec, dar uh, am o altă ședință foarte importantă, dar colegii mei, domnul Presa ceilalți colegi rămân și continuă să vă răspundă la întrebări. Vă mulțumesc că îmi dați ocazia să reacționez la cuvintele doamnei Toma. Întrebarea este, asistăm la balcanizarea bugetului european? Spune domnul președinte. Nu, nu cred. Cred că există două avantaje. Nu m-am gândit la asta acum doi ani, când am început să lucrez în domeniul bugetar. Vă asigur, nu consideram că acest instrument va lua atât de multe proporții, atât de mari proporții în uh, funcționarea noastră. Dar există un avantaj foarte important în folosirea fondurilor, fondurilor fiduciare și eu nu văd toate dezavantajele pe care le-ați evocat dumneavoastră. Întâi, se pot mobiliza fonduri dincolo de bugetul Uniunii. Să fim sinceri, chiar dacă mărim bugetul Uniunii în mod semnificativ, vom avea totuși situații pentru care bugetul nu va ajunge. Deci, posibilitatea de a mobiliza alte fonduri uh, este foarte utilă. Deci mobilizăm fonduri, poate nu suficient de repede, dar în facilitatea pentru Turcia, statele membre s-au angajat să financeze 2 miliarde, în celelalte fonduri poate și noiembrie, uh, Norvegia și Elveția vor contribui, deci Iată, creăm posibilități de a reuni fonduri mai importante și acesta este un avantaj major pe care nu-l are bugetul Uniunii Europene. În al doilea rând, se pune problema coordonării acțiunilor și de aceea am menționat acest lucru când am vorbit despre facilitatea cu, pentru Turcia. În prima reuniune deja s-a ajuns la un acord unanim să se coordoneze în comun acțiunea europeană și a statelor membre și acesta este un element pozitiv care depășește strict domeniul bugetar. Faptul că statele membre acționează în mod coordonat, mai eficient, acolo unde e nevoie, dincolo de acțiunea bugetului european, este un avantaj foarte important care nu trebuie neglijat. De ce nu cred că e vorba de o balcanizare? Pentru că programele există sunt pune în, în, puse în aplicare, dar într-un mod diferit. Și până la urmă este o modalitate mai diferită, mai, mai logică de a le folosi. De ce trebuie să acționăm? De ce acțiunea umanitară trebuie să fie complet separată de acțiunea pentru dezvoltare? E mult mai logic să coordonăm acțiunile și să avem sinergii, pentru că acțiunea umanitară poate fie, să fie pe termen lung și apoi o altă uh, acțiune pe termen mai lung poate să fie finanțată de instrumentul de vecinătate sau de dezvoltare. Astfel, rezultatele vor fi mai bune la nivelul infrastructurilor și așa mai departe. Deci, cred că avea instrumente pentru coordonarea diferitelor, diferitelor posibilități, diferitelor fonduri nu înseamnă o balcanizare, înseamnă o modalitate mai flexibilă de a folosi instrumentele pe care le avem la buget, asigurându-ne, bineînțeles, că se, se face un control și se respectă regulile stabilite de colegiuitor și Curtea de Conturi va putea face un control expost. Mulțumesc, doamnă, spune domnul Artui. Noi suntem aleși cetățenilor europeni și noi trebuie să dăm de seamă cetățenilor europeni și mă întreb dacă bugetul, așa cum arată el, poate fi explicat și înțeles de cetățenii europeni. Toate metodele noastre foarte complicate fac ca bugetul să fie complet lizibil și o instituție a cărui buget nu este lizibil pentru cetățeni este o instituție care se fragilizează și nu mai face față exigențelor democratice. Iată ce vreau să spun. Bun. Ne pare rău că ne părăsiți. Domnul Preza va răspunde deci în continuare, dar dau cuvântul acum doamnei Sulin. Hvala vsem za predstavitev in tudi za pomisleke glede. Aș dori să mulțumesc tuturor participanților pentru această prezentare. Vă mulțumesc că ne-ați prezentat aceste îngrijorări și gânduri în legătură cu cadrul financiar multianual. Instrumentele ad hoc Uh, tind să vină prea târziu, însă sunt deosebit de importante dacă ne gândim la situația în care ne aflăm. Și eu mă întreb dacă actualul buget este lizibil și mă întreb ce se va întâmpla dacă dintr-o dată o să fie nevoie de fonduri suplimentare, fonduri fiduciare, în instrumente, ce se va întâmpla dacă statele membre dintr-o dată cer mai multe mijloace financiare? Avem un răspuns adecvat la aceste întrebări. În ceea ce privește fondul pentru Turcia, cred că vorbeați de 3 miliarde bugetul Uniunii Europene urma să contribuie cu jumătate de miliard, 2 miliarde și jumătate venind de la statele membre, însă cifrele s-au modificat. un miliard din partea bugetului european. De asemenea, vorbeați de calendarul uh, de trimiterea acestor bani. Care e perioada? O lună? Șase luni? Ați definit perioada în care banii trebuie să fie dați? Ar trebui să clarificăm această chestiune a calendarului, pentru ca fondul pentru Turcia să-și primească banii cât de curând posibil pentru a putea trece la punerea în aplicare a tuturor deciziilor și acțiunilor necesare. Și un ultim comentariu. Suntem oare suficient de pregătiți pentru a putea controla utilizarea fondurilor în Turcia, în statele africane. Putem controla toate aceste instrumente ad hoc. Mulțumesc, domnul Donana. Mulțumesc, domnule președinte. Evident, sunt de acord cu multe dintre punctele de vedere prezentate și de Isabel Toma. Înțeleg, când înțeleg, doamna Calvinion ne spune că revizia bugetului va impune o, o coordonare a acțiunilor. Dar dacă integrăm toate acțiunile în buget așa cum trebuie, nu avem și nevoie de această controlare. Există refuzul structural a statelor să participe la un buget european demn de acest nume. Deci se recurge la tot fel de măsuri de eludare care sunt inacceptabile, invizibile și inaudibile. Ce mă preocupă cel mai mult pe mine, mai ales pe vizita din Turcia, este modul în care vor ajunge banii acolo. Cred că, în termen general, Europa și Comisia, în special, au talentul de a crea instrumente, proceduri, care fac în așa fel încât uh, cei din afară ajung să ne privească puțin ciudat. Acolo e urgența. Banii sunt așteptați. Știm, după vizita noastră, că măcotro ar trebui să fie direcționați acest bani, însă mă tem că o să fim, că suntem în prezent incapabili să deblocăm rapid aceste fonduri, fie că vin din bugetul european, fie că vin uh, de la statele membre. Asta e, e grav, pentru că, pe de parte, da, e un șantaj inadmisibil, șantajul existat de domnul Erdogan, însă asta e realitatea. În ultimă instanță trebuie să intervenim și să intervenim rapid. Am văzut acolo oameni care suferă și care așteaptă intervenția Uniunii Europene vin bani puțini și perioada e lungă, ne întrebăm cât de eficient lucrează Uniunea Europeană. Europeană. E nevoie ca la comisie să se constituie dispozitive de urgență, eventual lăsând puțin la o parte toate procedurile. Sigur, se pot face controlele, însă urgența e ca banii să ajungă. Mulțumesc, doamna Gardia Zabal. Mulțumesc, domnule președinte. Colegul meu a exprimat îndoielile noastre ale tuturor în legătură cu acest fond. De fapt, dacă folosim aceleași reguli de funcționare pentru, pentru fondurile existente și pentru această componentă a bugetului, atunci încep să apară o serie de îndoieli. Ni s-a spus că măsurile sunt flexibile. coordonarea în acest domeniu ar putea să găsească noi metode de operare. Care atunci problema de fond? Consiliul, de fapt, nu este dispus să adopte un buget rezonabil, care să fie pe măsura nevoilor Europei. Așa că ne trezim căutând fonduri dincolo de granițele bugetului. Nu spun că e nevoie să coordăm acțiunile sau să folosim aceste mecanisme, însă nu e cazul ca noi să fim siliți să facem apel la finanțare extrabugetară. Mai mult, pentru această perioadă de programare, se pune întrebarea care e rolul Parlamentului. Când am negociat bugetul pe 2016, șefii de stat și de guvern se întâlneau în Malta. Au căzut de acord asupra sumei de 3 miliarde pentru Turcia și asupra fondurilor din bugetul pe 2016. Apoi, în negocierile cu Consiliul, ne-am cerut sporirea anumitor linii de finanțare. Știam că e nevoie de fonduri suplimentare pentru Turcia. 500 de, miliarde, nu un miliard, 500 eh, de milioane, nu un miliard. Consiliul a decis să fie un miliard, atunci de ce n-au zis 3 miliarde? Și unde e rolul Parlamentului în acest acord? Suntem colegislatori sau nu mai avem absolut niciun cuvânt de spus în materie de buget? Dacă nu mă înșel, 250 de milioane vin din bugetul pe 2016 și restul 750 de milioane în bugetul pe 2017. Asta, sigur, trebuie să ne, ne, ne confirme raportorii, dar cine a decis acest lucru? Dacă fondurile au fost deja alocate și etichetate, ce mai, ce mai face Parlamentul? Suntem în fața unui fapt împlinit n-am avut niciun cuvânt de spus în decizia privind cele 750 de milioane din bugetul pe 2017. Practic, Parlamentul a fost scos din ecuație. Și aici acuzațiile mele nu se îndreaptă spre Comisie, ci spre Consiliu. Se vorbește mult de, de valoarea adăugată în cheltuială publică și întrebarea noastră este care este plus valoarea de Parlament în materie bugetară. Păi probabil n-ar trebui să întrebăm prea mult treaba asta. Uh, Domnule președinte, mulțumesc. Trebuie să vă spun că sunt că sunt uh, puțin șocat între natura acestei dezbateri, explicațiile autosatisfăcute ale comisiei și gravitatea situației din prezent. În realitate ne confruntăm cu mici aranjamente, un buget de mic dimensiuni, când de fapt astăzi se pune problema păcii sau a războiului. Se pune problema viitorului însuși al Uniunii Europene. Acest buget mic e bugetul aprobat de noi. Acest buget care clar strâmtorat, nu e dimensionat pe măsura crizei în care ne aflăm în prezent. Problema principală este cea a timpului. Nu putem răspunde la o situație de urgență apucându-ne să construim uh, uzine de distribuție a gazului și instituind proceduri de control. Am fost în misiune în Turcia și am văzut în ce, care sunt problemele cu trimiterea banilor. Banii o să ajungă după ce criza se încheie. E vorba de fonduri fiduciare care ar putea fi eficiente și, într-adevăr, ar putea să își îndeplinească misiunea inițială. Apoi, în ceea ce privește bugetele viitoare, suntem la începutul începutului, ceea ce privește problema migrației. Și o să vedem că suntem, de fapt, total dezarmați. Discutam uh, cu domnul uh, președintele Artur în Turcia nu putem să discutăm problema migrației fără a discuta chestiunea raportului demografic. Populația planetei va continua să crească până în 2100, se va stabiliza undeva în jurul cifrei 12-13 miliarde, odată ce continentul african uh, va trece la o populație de 4 miliarde 200, practic o creștere de 4 ori, de la 900 de milioane în prezent. Uh, Trebuie să ne mobilizăm pentru că altfel o să fim practic potopiți și copleșiți de propria noastră insuficiență, incapacitate. Domnul Maragal. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, După săptămâna petrecută în Turcia, cei care am fost acolo, sigur, am devenit chiar mai sensibili la gravitatea acestei probleme, ne-am dat seama de care e situația. Și sigur, această înțelegere a situației este reflectată și în dezbaterea noastră de astăzi ni s-au prezentat o serie de fapte împlinite și, domnule președinte, e important să înregistrăm oficial protestul nostru pentru a apăra așa cum trebuie legitimitatea acestei comisii și a acestui Parlament, sigurându-ne că se respectă rolul pe care Parlamentul trebuie să-l aibă în conformitate cu tratatele. în calitatea noastră de Comitet Bugete și în calitatea noastră de Parlament European, ar trebui să ne prevalăm de toate posibilitățile care ne stau la dispoziție pentru a asigura necesara flexibilitate. Dacă ar fi să avem programe de coordonare între statele membre și comisie, probabil ar trebui să fim implicați și noi în acest exercițiu de coordonare, participând la procesul decizional și contribuind la luarea acestor decizii sau cel puțin uh, să asigurăm uh, că această comisie primește informațiile necesare. Cred că acest lucru se poate face, iar comisia și Consiliul trebuie să recunoască acest fapt. E de asemenea important să ne gândim nu doar la fluxurile bugetare interne sau externe bugetului, propriu zis. Însă să ne gândim și la ce am văzut în Turcia. Mai precis, modul în care banii sunt distribuiți și cheltuiți. Acolo e vorba de o coordonare extrem de lacunară și haotică. Avem aceste fonduri fiduciare, Fondul pentru Africa, Facilitatea pentru Turcia, Știm cât de importanți sunt donatorii în acest exercițiu, avem contribuțiile statelor membre, știm că și Turcia direcționează anumite fonduri prin cadrul instituțional propriu. Avem cam 6-7 donatori care contribuie la un singur fond sau o facilitate financiară. Dacă nu asigurăm nivelul necesar de coordonare, care să asigure punerea în aplicare adecvată a deciziilor, atunci ne confruntăm cu riscul major de a pierde controlul asupra ceea ce se întâmplă în realitate, mai ales dacă ne gândim că situația este extrem de ambiguă. Săptămâna trecută am fost acolo și chiar și așa nu știu câți refugiați sunt în prezent în Turcia câți cetățeni sunt în taberele propriu-zise. Nu cunoaștem amploarea problemei. Știm că există o criză umanitară, că e nevoie de locuințe și de, de, de adăposturi și de alimente, însă, dincolo de asta, e doar un amestec de intuiție și dorință de a ajuta într-un fel sau altul. Dintr-o perspectivă bugetară, însă, trebuie să punem la oaltă toate instrumentele disponibile și să folosim un maximum de flexibilitate însă să nu uităm de importanța coordonării. Problema ar putea să crească exponențial dacă nu ne asigurăm că lucrurile sunt puse în aplicare așa cum trebuie și Comisia și Parlamentul trebuie să demonstreze că pot reacționa la gravitatea situației și pot da dovadă de flexibilitate. În acest moment, capacitățile respective nu sunt folosite. E nevoie de coordonare, de o coordonare flexibilă între statele membre. Situația se schimbă în plus, să nu uităm. Rusia exercită presiune, nordul Siriei, uitați-vă la asediul orașului Alep, turcii bombardează pozițiile curzilor din Siria. Ieri seară, un atentat la Ankara cu 100 de victime, din care 30 de morți. Uh, o situație extrem, extrem de instabilă și e nevoie de instrumente, flexibilitate. Însă, le putem scrie oare în buget sau o să avem uh, fonduri satelit care o să crească numeric vorbind. Vă rog, mulțumesc domnule președinte. Ascultându-vă, ascultându-i și pe colegi, uh, am, m-am gândit la câteva lucruri. În primul rând, Cred că suntem pe cale să intrăm într-o nouă eră din punct de vedere bugetar. De ascultăm pe reprezentanții Comisiei și a Consiliului, vedem trei concepte cheie. 1. Leverage, efectul de pârghie. 2. Plus valoare. Și 3. Performance budget, buget performant cred că trebuie să începem să ne întrebăm ce o să însemne asta pe viitor și pe plan structural. Ceea ce privește funcționarea noastră a Comisiei Bugete, cred că suntem tot mai puțin o Comisie Bugete. Ne transformă într-un for de ratificare. Deciziile se iau, așa că noi nu mai avem ce dezbate în materie de orientări și consecințe bugetare. Da, un birou notarial suntem, spune domnul președinte ni se cere să ratificăm, să punem ștampila pe o serie de decizii la care noi nu am participat în ultima instanță, conferindu-le noi astfel un plus de legitimitate. Se schimbă centrul de greutate al mijloacelor disponibile. Mă apreciat ce s-a spus până acum, am făcut un calcul uitându-mă la banii care o să plece prin cele trei fonduri fiduciare și ajung la concluzia că în următorii doi ani ar trebui să se mobilizeze 5,4 miliarde. Am uitat la documentul pe care o să îl prezinte domnul Preza, pe care îl numesc eu creditul Preza, sunt sume din buget la rubrica numărul 3, sume alocate problemei migrației pe doi ani, dacă înțeleg eu bine ce ne spune acest grafic. O să fie două tipuri de consecințe, cred eu. Dacă solicităm uh, tot mai mulți bani de la statele membre pentru alimentarea acestor fonduri și facem acest lucru pentru Fondul Africa, pentru Fondul pentru Facilitatea Turcia. Credeți că în chestiuni bugetare o să fie la fel de dispuși în relația lor cu Uniunea Europeană. Mm, dinamica actuală este următoarea. Statele membre, în mod tot mai sistematic, o să strângă baierele pungii pentru bugetul european pe multe domenii politice. Și asta mă preocupă. Și mai este o altă consecință. Uitați-vă la organismele constituite mai ales dacă ne uităm la fondul pentru Turcia. Guvernele vor interveni în organismele de coordonare. Dați-vă și la fondul AMIF. Acolo nu era aceeași dinamică. Am intrat practic într-o nouă eră bugetară cu consecințe alminter previzibile. Și nu ne se poate spune că ce se întâmplă acum e anodin gândindu-mă și, și la ce spunea colegul uh, anterior, suntem doar la începutul unui proces de durată. Că, bă, bine, după mine, proiecțiile estim, uh, demografice nu sunt chiar atât de apocaliptice, sunt tot felul de ipoteze, unele credibile, alte mai puțin, însă sigur va exista un impact considerabil asupra politicilor în următorii ani. Regret profund că acest credit preza este inferior creditului Varut. Mulțumim. Domnul Sarvama. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, mulțumesc comisiei că ne-a prezentat starea lucrurilor. N-aș putea spune că e vinovată de vreo crimă comisia aici, dar voi fi intenționat dramatic, pentru că situația este foarte, foarte tristă și știu că toți cei din această încăpere au aceleași obiective. Și cu toții considerăm că ar trebui să facem ceva. Uniunea Europeană e ca un robot. Waters for decades. Mă scuzați, este ca o barcă cu vâsle care vâslește și vâslește și vâslește până ce, la un moment dat, și fără a vrea să intru în detalii din Tennessee Williams, se petrece ceva dramatic. Vine furtuna care afectează Uniunea Europeană cu toate statele membre. Și totul este cât se poate E O furtună feroce care ne scutură barca și această furtună pare să dureze la nesfârșit. Deci, avem uh, o nevoie urgentă de a face ceva. Și dacă bine am înțeles eu, aici avem de a face cu CFM, cu întreaga structură și cu aparatul decizional și cum aceste lucruri trebuie schimbate dacă vrem să supraviețuim acestei furtuni. Chiar despre asta este vorba, să supraviețuim, să nu ne scufundăm odată cu barca. Deci, pentru structura bugetară și pentru CFM, furtuna aceasta este, și iarăși sunt intenționat dramatic, catastrofală, pentru că va distruge barca bucată cu bucată. Și asta este CFM acum. Totul s-a schimbat de când s-a decis CFM-ul. Și dacă așteptăm până în 2019, până în 2020, 20-21, noi nu vom mai avea ce salva, pentru că e foarte probabil să nu mai fim aici, în încăperea asta. Deci sunt câteva opțiuni posibile prezentate aici în acest uh, document și uh, e multă muncă, dar uh, nu putem face nicio alegere, ci Trebuie să implementăm absolut toate aceste modificări și simultan chiar. Gerard spunea că e totul um, ca și cum mai pune o ștampilă. Dar ce poate să facă până la urmă o ștampilă? Cum schimbă ea lucrurile? Pentru că dacă tot uh, punem ștampila peste tot, vom schimba ceva, eu unul nu, nu, ai, nu așa văd schimbarea. Deci este foarte dramatic pentru că noi ne simțim neajutorați, noi cei de la bugete. Și nu știu ce am putea face. Să facem grevă? Și să spunem că noi nu mai uh, semnăm nimic, nu ne mai punem ștampila, sigiliul pe nimic? Noi suntem deja într-o criză neprevăzută. Și de aceea trebuie să fim în măsură să luăm decizii propice, să fim partea deciziei în codecizie. Îl susțin pe de-a întregul pe președinte cu observațiile despre transparență și toate celelalte. Ca să fiu însă foarte sincer, Asta este o mică problemă la nivelul deciziei instituționale până la urmă. Și doar astfel nu vom rezolva nimic. E nevoie de schimbări dramatice și bineînțeles că totul ține de Consiliu, dar nu știu unde e Consiliul, e prezent? Ce se întâmplă acolo? Dacă aș fi Vladimir Putin, și slavă Domnului nu sunt, tare bine mi-ar mai fi. Ce petrecere aș da eu non-stop, pentru că e incredibil ce se întâmplă aici. În această lume haotică, el uh, practic uh, dirigează tot și noi, noi am avut uh, în ultimii opt ani o administrație slabă în SUA. Și atunci, măcar Uniunea Europeană ar trebui să rămână unită. Aici mă refer la Consiliul, la președintele Consiliului și la toate statele membre. Vă mulțumesc. Sunt lucruri grave, dar avem de-a face față unei situații geopolitice. Când văd că cumpărăm uh, imobile la Pekin sau la Tokyo pentru, la, pentru a 29 ambasadă care reprezintă Europa, Aș fi poate mai bine să um, facem o diplomație comună și să ne punem în comun capacitățile de apărare, pentru că întrebarea care se pune în legătură cu Siria este mai întâi revenirea la o de pace în Orientul Mijlociu și, într-adevăr, Putin poate că încearcă să capitalizeze prin, prin intervenția sa cu uh, în Siria uh, ce se întâmplă în Crimea. Domnul Comel. Mulțumesc. Vreau și eu să mulțumesc Comisiei pentru aceste prezentări atot cuprinzătoare și sunt de acord cu multe uh, dintre cele spuse de colegii mei. Mă leg direct uh, de prezentarea domnului Sarvama, de intervenția domnului Dupre. Ați pus punctul pe I. Și cred într-adevăr că aici ca eurodeputații acestui Parlament, ar trebui să ne concentrăm mai mult pe ce, dorim să ce ne dorim să obținem. Astăzi uh, am auzit niște scenarii frumoase, dar mie mi se pare că la ora actuală suntem ca o echipă de medici și dăm medicamente, dar o altă echipă încă nu ne-a spus cam cum trebuie să arate terapia. Deci noi vorbim aici despre bani. Foarte mulți bani. Foarte mulți bani. Și eu sunt un mare apărător al ipotezei că trebuie să oferim ajutor repede și exhaustiv. Dar încă nu știm încotro să se îndrepte acest ajutor și de aceea spun eu că ar trebui ca odată pentru totdeauna să ne asigurăm că nu doar la bugete discutăm uh, în mod excepțional despre aspectele financiare, ci trebuie să facem asta în calitate de Uniune Europeană, să vedem cum abordăm problema migrației. Cât timp nu știm asta, cât timp nu facem asta, nu vom ști, de exemplu, câți oameni vor veni în Uniunea Europeană uh, anul acesta. Nu avem cum să planificăm totul bugetar. Nu știm în ce țară vor fi cazate aceste persoane. Deci, odată trebuie să clarificăm aceste chestiuni de principiu, iar Uniunea Europeană trebuie să uh, creeze un master plan, indiferent cum arată acesta. El trebuie să fie legitimat democratic, el trebuie să aibă Uh, în aceeași barcă statele membre, deocamdată nu avem asta. Noi pur și simplu mergem orbește și ne imaginăm ceva, apoi luăm decizii despre numeroase miliarde, care, de, decizii care de fapt uh, sunt decizii finale în altă parte și consider că ar trebui să discutăm cu celelalte comisii competente pe fond, în așa fel încât să avem o activitate preliminară, pentru că, haideți să fim sinceri, statele membre, chiar dacă se întâlnesc ele în acest weekend, nu vor găsi o soluție de bun simț și nu vor ajunge la unison. Din păcate. Voilà, je vais donner la parole à... Voi da acum cuvântul domnului Freza dar aș dori să fac și eu mai întâi câteva observații personale, dacă Comisia îmi permite. E adevărat că misiunea noastră în Turcia a avut o uh, amprentă importantă, mare asupra, asupra noastră, ne-a, ne impresionat. La Gaziantep am discutat cu uh, reprezentantul unității descentralizate a misiunii europene în Turcia, care ne-a tras atenția asupra faptului că în Siria există între 8 și 10 milioane de persoane deplasate în interiorul țării și o parte încep să se strângă la frontiera cu Turcia care e închisă. Și se organizează acolo tabere și că aceste persoane vor încerca um, într-o zi sau alta, să treacă frontiera și să ajungă în Europa. Deci, uh, problema cu care ne confruntăm nu, se va, nu va dispărea de la sine și uh, da, a crede că barajul între Turcia și Grecia va rezolva problema mi se pare o ipoteză cam simplistă. Mm, ipoteza dispariției eh, spațiului Schengen pentru că nu se achită de misiunea sa, de asemenea, mi se pare simplistă, pentru că Grecia ar trebui să primească și mult mai mulți migranți decât azi și, practic, problema ar fi reportată la graniță. Deci nici aceasta nu poate fi soluția. Avem impresia că Uniunea Europeană e pusă la zid eh, și pare incapabilă să găsească o soluție politică. Având în vedere că discutăm despre revizuirea cadrului financiar multianual, aș spune că în loc să avem aceste instrumente multiple, acești sateliți la bugetul Uniunii Europene și de fiecare dată să creeze un comitet de gestiune cu consecințe procedurale pe care le implică când, <laughs> când expugnește un incendiu, pompierii nu uh, trimit o cerere de ofertă ca să negocieze prețul apei. E, ne confruntăm cu situații insuportabile care nu mai poate continua așa. Oare nu putem să uh, propunem, având în vedere că sunt resurse excepționale vărsate de statele membre. Nu putem, pentru că unitatea bugetului este un principiu fundamental în finanțele publice. Deci, atunci când apare o situație de criză, se adaugă resurse excepționale din afara cadrului financiar multianual la buget, nu să multiplicăm sateliții și instrumentele. Noi suntem Comisia pentru Bugete și poate că putem da indicații legătură cu ce așteptăm și nu să acceptăm versiunea pe care ne va da Comisia. Salutăm experiența Comisiei, dar avem impresia că uh, tot facem reparații pe aici, pe acolo, dar important e ca bugetul să fie credibil, să-l putem explica concetățenilor noștri. Deci n-am putea, în loc să avem toate aceste fonduri fiduciare și facilități, acest satelit la buget, să înscriem la buget sumele din cadrul financiar multianual și să adăugăm o rubrică pentru circunstanțe excepționale. Așa cum spunea domnul Juncker, dacă ne confruntăm cu circunstanțe excepționale, avem nevoie de resurse excepționale. Deci la buget am avea resursele din cadrul financiar multianual și s-ar adăuga, conform, uh, în funcție de circunstanții, uh, sumele excepționale de la statele membre, în loc să uh, plasăm aceste sume în uh, uh, instrumente periferice. Astfel, am luat aceste sume de la rubricile 3 și 4, în loc să tot creăm tot felul de comitete și comisii suplimentare care nu fac decât să, uh, să îndepărteze Parlamentul de prerogativele sale de vot și control. Iată întrebările mele. Domnul Preza, aveți cuvântul. Merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Les, euh, les Voi încerca să răspund la întrebări. Poate începând de la o constatare. Cred că suntem cu toții de acord că chestiunile legate de migrație și criza refugiaților trebuie abordate și rezolvate urgent. Trebuie să încercăm să găsim soluții la această criză în Uniunea Europeană și în afara ei. În același timp, Există tensiuni între posibilitatea de a acționa rapid, de a ne asigura că procesul de decizie a permis tuturor actorilor să participe la procesul de decizie, cu obiectivul de a face să crească fondurile disponibile și, în același timp, să ne asigurăm că există un control suficient pentru ca fondurile de la contribuabili care ajung în bugetul european sau la facilitatea pentru refugiați în Turcia sau în fondurile pe care le adaugă statele membre în fondurile fiduciare vor fi folosite așa cum trebuie și legal. Iată care e complexi- cum arată complexitatea situației. Răspund la întrebări, uh, dar nu în ordine. Fondurile fiduciare nu sunt neapărat instrumente care se adaugă bugetului european, sunt instrumente care permit o mai bună coordonare în situații specifice care depășesc strict barierele temeiilor, temeiurilor juridice a fiecărui instrument de la buget. De exemplu, dacă luăm exemplul fondului fiduciar pentru Siria, s-ar putea reuni diferite surse de la buget, uh, facilitatea pentru vecinătate, pentru preaderare, pentru a face față fluxului de refugiați. Refugiați care nu rămân neapărat în limitele geografice sau tematice, se deplasează. Fondul fiduciar ne permite să reacționăm la modul în care evoluează situația și reiau uh, cuvintele domnului Starvama, uh, trăim, uh, o, o vrem, tre trecem prin vremuri de furtună și furtuna va dura ceva vreme, spune vorbitorul în engleză. Uh, Statele membre contribuie și sperăm că vor putea contribui și mai mult în următoarele luni la fondurile fiduciare. Avem posibilitatea să sporim mijloacele disponibile și în cadrul facilității pentru refugiați în Turcia, totuși aceasta a permis să se adauge 2 miliarde la mijloacele disponibile de la buget. În legătură cu procesul de decizie și pentru a reveni la întrebarea dumneavoastră, domnule președinte, în legătură cu facilitatea pentru Turcia, am văzut că pentru a reuși să cristalizăm decizia în legătură cu această facilitate pentru Turcia, pentru a se ajunge la cele 3 miliarde, a fost nevoie de două luni între anunțul de șefii de guverne și de stat în decembrie și acordul final în Consiliu, care confirmă disponibilitatea celor două miliarde care se adaugă resurselor uh, de la buget. Domnule președinte, ați menționat ideea de a avea o rubrică pentru circunstanțe excepționale la buget. Într-adevăr, nu există o astfel de rubrică în buget. Dar, așa cum a spus și doamna Calvinio în intervenția sa, cred că cu toți împreună am arătat că Uniunea poate să folosească elementele de flexibilitate uh, care există în buget și printre acestea aș uh, include și aceste instrumente inovante care sunt fondurile fiduciare și um, mecanismele de coordonare prevăzute în regulamentul financiar. Avem rezervele de urgență la care s-a făcut apel și pentru care decizia e, uh, se ia pentru mobilizarea unor uh, părți, ale părților autorității bugetare și pentru folosirea instrumentului de flexibilitate. Ce ramurile autorității bugetare au participat. Deci, încercăm să folosim marjele de manevră Într-adevăr, în Africa ne confruntăm cu provocări pe care le conștientizăm cu toții și în ceea ce privește acest fond fiduciar pentru Africa, el are tocmai obiectivul de a se concentra pe unele dintre cauzele care sunt uh, la, la originea um, fluxurilor migratorii. Deci sunt cauzele care îi fac pe oameni să pornească spre un viitor mai bun în altă parte decât în țările lor. Și, bineînțeles, legătura cu Um, politicile de dezvoltare este evidentă. Asta nu înseamnă că ele vor rezolva totul. Domnul Maragal a întrebat cum ne putem asigura că fondurile, de exemplu, pentru Turcia vor ajunge în, acolo unde sunt cele mai necesare. Comisia um, a făcut o examinare a nevoilor la care a participat statele membre și Turcia este reprezentată ca observator și obiectivul este tocmai de a um, identifica rapid acțiunile cele mai urgente. Cred că s-a avansat bine în acest grup de lucru și sperăm că decizia va fi luată rapid pentru ca uh, fondurile să fie transferate și să se poată acționa pe teren cât de repede. Bineînțeles, sunt, uh, înțeleg că situația e tensionată și înțeleg frustrarea dumneavoastră. Uh, și, bineînțeles, și în procesele de decizie buget, bugetară se simte această tensiune. Dar aș spune că și pentru bugetul 2016, așa cum spunea doamna Gartia Zabal, decizia finală din concilierea bugetară, cu ajutorul Parlamentului am reușit uh, să facem să crească mijloacele de la rubrica 4, tocmai în previziunea crizei ca să putem să avem o soluție pentru Turcia, pentru care era nevoie de fonduri suplimentare și acestea au fost integrate în rândul nevoilor. Și astfel se acoperă se, partea pe care am identificat-o pentru bugetul 2016. Rămâne o parte mai greu de identificat și va fi nevoie de efortul de la bugetul pentru 2017. Deci cele două ramuri ale autorității bugetare va trebui să se pună de acord în legătură cu aceste sume, examinând diversele posibilități de transfer um, și eventual uh, de obținerea unor mijloace suplimentare necesare. Deci, în ceea ce privește capacitatea de reacție, poate ea nu este suficientă, dar există totuși această capacitate de reacție colectivă. În ceea ce privește întrebările domnului Depre, în legătură cu provocările, dacă, există, dacă acesta reprezintă o tendință în evoluția bugetului, într-adevăr cred că ne aflăm într-o situație excepțională. Nu ne-am mai confruntat niciodată până acum cu astfel de situație și acest sentiment al urgenței ne obligă să identificăm toate marjele de manevră din buget și din afara lui pentru a face față situației. Mă întrebați dacă statele membre sunt gata să contribuie cu fonduri suplimentare la bugetul comunitar. Vom vedea în procedura bugetară anuală și aceasta va fi și ocazia și o altă ocazie va fi revizuirea uh, cadrului la jumătatea perioadei și ocazia de a integra aceste elemente despre care discutam dimineață și de a face anumite ajustări în cadrul financiar, așa cum uh, este definit acum. Deci, în încheiere, cred că au, uh, s-au pus la dispoziție mijloace importante, s-a acționat în urgență, dar trebuie să respecte și procesul de decizie. Comisia face toate eforturile pentru ca mijloacele să ajungă cât de repede acolo unde sunt nevoile și în viitor cred că vom avea ocazia când vom avea discuția bugetară anuală în 2016-2017 și în cadrul revizuirii la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual să găsim împreună soluțiile necesare. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule Presa. Deci, în încheiere doresc să vă spun de asemenea că doamna Gheorgheva trebuie să se pregătească să primească o scrisoare de protest din partea mea. Și în legătură cu rubrica 4 și um, proasta informare a Comisiei sau neinformare a Comisiei de Bugete după reuniunea din februarie um, cu statele membre și în legătură cu decizia pe care a luat-o Comisia după aceasta. Bun, trecem acum la partea a doua și anume impactul uh, intern în Uniunea Europeană a migrației și a primirii refugiaților. Are cuvântul mai întâi domnul Preza apoi domnul Matias Uel, director la DG Home, Migrație și, uh, și fonduri, fonduri pentru Migrație și Securitate. Vă rog să vă limitați la 25 de minute împreună. Mulțumesc! Uh, merci à nouveau, monsieur le président. Mulțumesc încă o dată, domnule președinte. Am să trec la limba engleză, pentru că prezentarea a fost pregătită în engleză. Uh, Voi încerca să trec repede în revistă slide-urile pe care le-am pregătit și care se axează pe aspectele bugetare. Iar colegul meu, Matias Öl, va analiza starea implementării. Deci, în primul rând, principalele cifre care vizează cheltuielile cu migrația de la rubrica 3 în cei doi ani, 2015-2016, mijloacele puse la dispoziție în buget, aici vă rog frumos să treceți la următorul slide, deci, ca reacție la ceea ce se întâmplă, am avut o creștere cu 80% a fondurilor legate um, de răspunsul la criza cu migrația. E vorba de mai bine de 1,8 miliarde bani obținuți prin diferite bu decizii bugetare, prin scrisori și bugete rectificative. Parte a agendei de migrație până la urmă. Obiectivul era acela de a aduce la oaltă eforturile naționale și efortul european ca să avem un răspuns cât mai eficient cu putință, în concordanță cu principiul solidarității și al uh, asumării răspunderii. Programarea financiară inițială prevăzută pentru fonduri și uh, agenții a trecut de la 2,1 miliarde programate pentru acești trei ani la 4,1 miliarde împreună în cei doi ani. Și care au fost uh, consolidările? Ca dimensiune, cel, cea mai mare creștere a fost pentru efortul colectiv de relocare, cu mai bine de un milion ca sumă bugetată. Asta pentru relocarea refugiaților din Grecia și din Italia. Și a existat un top-up pentru principale două fonduri, EASO și um, Fondul pentru Securitate Internă, în total 210 milioane. Sumă pentru a ajuta statele membre lovite cel mai greu de această criză. A mărit de patru ori portofoliul financiar pentru asistența de urgență. Și aici uh, această contribuție a fost de 254 de milioane de euro. Am consolidat uh, în mod uh, substanțial Frontex. Colegii vă vor spune cum a fost organizat răspunsul. Per total, pentru cei doi ani, Creșterea a fost de 146 de milioane, combina, sumă combinată pentru operațiunea Triton Poseidon la Mediterana, pentru operațiunile de returnare și pentru asistență în crearea de puncte focare. Apoi, alte 50 de milioane sumă oferită pentru o schemă de reașezare europeană și am avut și uh, consolidarea capacităților de răspuns Frontex, EASO și Europol. Am oferit, de fapt, personal în plus pentru a putea duce la bun sfârșit uh, sarcinile din portofoliu. În termeni bugetari, unde ne aflăm la ora actuală, în 2016? Așa cum s-a mai spus, toate elementele de flexibilitate încadrate în buget au fost uh, cheltuite, toate marjele nealocate de la, de la rubrica 3 au fost uh, utilizate pe de întregul, iar instrumentul de flexibilitate a fost uh, utilizat și el la maximum. Pentru asta a fost nevoie să mobilizăm 1, aproape 1,6 miliarde de euro. Increase spending in a... Asta pentru a spori cheltuielile de la rubrica 3. Iar în 2016, dacă vor apărea nevoi în plus, primul efort va fi să vedem dacă există posibilitatea de a realoca la programele de la rubrica 3 parte din banii care poate nu vor fi uh, cheltuiți uh, sau alocați, cum a fost prevăzut inițial. Iar în ceea ce privește un alt instrument din CFM, adică instrumentul de urgență, contingency margin, acesta ne-ar uh, permite să luăm uh, marjele nealocate de la celelalte titluri și să le utilizăm. Domnule președinte, Colegul meu, Matias Öl, este director pentru migrație și fonduri de securitate și el vă poate vorbi mai multe despre starea implementării măsurilor din 2015. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Mulțumim pentru primirea din această dimineață. Este pentru prima dată când vin la Cocobu Până acum m-am ocupat de politica de azil, așa că mergeam doar la Comisia Libe. Este pentru prima dată că sunt aici și mă bucur asta. Îmi uh, voi structura prezentarea în două părți. În primul rând, care este starea implementării măsurilor în 2015 și, în al doilea rând, o prezentare generală a, agendei pentru migrație și provocările ce ne stau înainte în anul 2015 am început să resimțim uh, primele efecte ale măsurilor noastre. Avem șapte hotspots operaționale, Lampedusa, Pozzalo, Trapani în Italia, iar în Grecia, Lesvos, Chios, Leros și Samos. Vreau să vă spun că, fără doar și poate, implementarea sistemului de relocare trebuie să ajungă la altitudinea de croazieră, dar statele membre au declarat în scris că vor aloca, că vor reloca un număr de 98.547 de persoane, însă asta rămâne încă de făcut. Uh, și-au asumat un angajament de 640 de milioane de euro, cu costuri de transport, de transport și transfer cu tot. Mecanismul de implementare a reașezării este aproape la altitudinea de croazieră. Statele membre au spus că vor uh, restabili 15.450 persoane, din care deja 6.086 de persoane au fost restabilite și au fost alocate 153 de milioane de euro, deci 10.000 uh, de euro per angajament. Și vreau să spun încă o dată de ce această uh, cifră de 22.000 de persoane pare a fi mică. Obiectivul nostru anul trecut a fost ca pentru prima dată să avem o schemă de reașezare europeană la care să participe toate statele membre. Acesta a fost subiectul important politic. Trecem acum la următorul slide. Asistența de urgență oferită statelor membre reprezintă 271 de, miliarde de, de milioane de euro prin AMIF, mai ales pentru capacitatea de primire și pentru procesarea cererilor de azil, iar la ASF uh, avem 53,5 milioane de euro, mai ales pentru presiunea migratorie la frontierele externe. Din 2015, uh, din septembrie, Frontex a coordonat 16 zboruri și a returnat mai bine de 650 de persoane în șase țări uh, diferite de origine. Colegul meu de la Frontex este aici, probabil că se va referi la asta. Programele naționale din cadrul AMIF includ 764 de milioane de euro pentru integrație și măsuri de migrație legală, dar și 65 milioane de euro pentru măsuri de returnare. Am acum a doua parte a prezentării mele, slide-ul numărul 7. Fără doar și poate, eforturile noastre trebuie să fie unele susținute pentru a atinge obiectivele necesare și pentru a face față crizei migrației. În ceea ce privește obiectivul, trebuie să existe, în ciuda diferențelor sau în ciuda interpretărilor diferite, un consens în ceea ce privește ce mai e de făcut și sunt cinci obiective pentru a aborda criza refugiaților. Odată este nevoie de un control eficient al front la frontierele externe, apoi să reinstaurăm deplina libertate de mișcare în spațiul Schengen, asta în ciuda evoluțiilor recente care merg într-o direcție total opusă, bineînțeles. În al treilea rând, trebuie să susținem statele membre de la intrare și să existe o distribuție echitabilă a refugiaților între statele membre cu o stabilizare și o dezvoltare ulterioară a sistemului comun european de azil. Al patrulea obiectiv, să returnăm uh, migranții ilegali sau solicitanții uh, de azil care n-au primit aprobare și apoi să combatem cauzele uh, migrației din, în Africa și în Orientul Mijlociu. Unde ne aflăm acum în ceea ce privește munca pe cele cinci politi- obiective politice? O să iau totul obiectiv cu obiectiv, dar foarte telegrafic, pentru a vă spune unde ne situăm. La obiectivul 1, în ceea ce privește frontierele externe și securizarea lor, uh, Comisia a adoptat pachetul frontierelor în decembrie și, după cum bine știți, acum acest pachet se află la negocieri. Este vorba de un rol extins pentru Frontex cu, un, cu paza de coastă și cu mai multe propuneri legislative inclusiv pentru un document european de călătorie, pentru situația uh, resortisanților ilegali din terțele state și pentru un cod al frontierelor Schengen. Per total, aceste lucruri, potrivit propunerii Comisiei, înseamnă un efort financiar de 1,2 miliarde de euro pentru a finanța noul rol Frontex din 2017 până în 2020. Propunerea ar face ca numărul funcționarilor să crească la 1000 de persoane la Frontex în an, până în anul 2020. Apoi, tot la primul obiectiv, m-aș referi și la planul de acțiune cu Turcia. Turcia și UE în continuare lucrează pe cele 12 acțiuni uh, convenite în 28 ianuarie, care sprijină implementarea eficientă a acestui plan de comun uh, acțiune. Mai ales pe sectorul politicii interne, Comisia a recomandat o schemă voluntară de admisie, dar acest lucru este acum sub negociere și uh, se vehiculase o discuție astăzi între șefii de stat și de guverne și cu premierul turc, dar din păcate, din cauza atacurilor teroriste de ieri, premierul turc a trebuit să își anuleze participarea la summit. Dacă am plecat de la suma de 80.000 de persoane de uh, relocat din Turcia, atunci asta ar însemna 840 de milioane de euro pe an pentru acoperirea tuturor costurilor. Vreau să mă refer acum la obiectivele 2 și 3, reinstaurarea Schengen și distribui, distribuirea echitabilă a refugiaților între statele membre. Iau ambele obiective la oaltă pentru că sunt puternic interconectate. Discutând uh, despre aceste elemente în următoarele săptămâni și luni, trebuie să avem în vedere reforma sistemului de la Dublin. Principalele provocări uh, pe care le are acum Dublin uh, sunt problematice, trebuie ca lucrurile să poată funcționa lin, trebuie ca distribuirea numărului de refugiați să fie echitabilă și trebuie să evităm mișcările secundare. În paralel, măsurile trebuie să aibă în vedere stabilizarea sistemului european comun de azil și vă dau aici doar două exemple. Intenționăm să creăm indicatori pentru a monitoriza mai bine în fiecare stat membru standardul minim de atins pentru centrele de primire și de asemenea ne gândim și la o propunere pentru a crea un sistem de evaluare pentru condițiile de primire, cam ca și cu evaluarea sistemului Schengen. Comisia, la ora actuală, lucrează pe marginea tuturor acestor idei. Din punct de vedere financiar, reforma ar însemna resurse adiționale pentru a acoperi costurile de transfer, costurile de gestionare și funcționare a centrelor de primire și uh, infrastructura adițională de primire, nu pot să intru în detaliu aici, sper să înțelegeți. Avem o situație politică la ora actuală și în condițiile date nu știm în control se îndreaptă direcția politică. Să sperăm că se va lua o decizie la summitul de acum și la summitul din martie. Trec la cel de-al patrulea obiectiv politic acum și anume o consecvență la nivelul returnării solicitanților de azil pe falsă dreptate și a migranților ilegali. Comisia este foarte activă la ora actuală pentru a îmbunătăți cooperarea la acest capitol cu Pakistanul, Afganistanul, Bangladesh, Maroc și uh, țările la sud de Sahara. Iar motivul pentru care ne axăm pe aceste terțe strate, state uh, pentru a avea acorduri de returnare este faptul că migranții din aceste țări sunt mare parte din refugiații care ajung acum în Grecia și în Italia. Cooperăm îndeaproape cu Frontex cu um, uh, și cu celelalte uh, agenții pentru a avea un sistem integrat de returnare. Pachetul din decembrie conține propuneri pentru a îmbunătăți capacitățile Frontex în așa fel încât uh, să poată sprijini și însoți returnările. Și, indiferent de ceea ce v-am spus până acum, vreau să vă spun că mai ales domeniul returnării și Uh, mai ales la, la nivel politic, uh, problema nu este una legislativă, ci de implementare. Rata de returnare generală în Uniunea Europeană a fost de 40%, deci asta înseamnă că 60% din refugiați ar, care ar fi putut fi returnați n-au fost. Pentru cel de-al cincilea obiectiv politic, combaterea cauzelor, cauzelor ce stau la Uh, originea migrației din Africa și Orientul Mijlociu. Nu o să intru în detalii pentru că acest lucru depășește domeniul de activitate al DG Home, ține mai degrabă de politicile externe, dar vreau să vă spun că în sectorul nostru uh, pe care îl uh, vizează DG Home, noi avem proiecte de dezvoltare și de protecție cu Africa de Nord, cu Orientul Mijlociu și cu Cornul Africii. Și, domnule președinte, am ajuns și la concluzie. Contextul în care fondurile de afaceri interne sprijină statele membre s-a schimbat fundamental. Avem acum uh, summitul european și totul este foarte puțin previzibil, pentru că realitatea este volativă, fluxurile de migrație sunt volatile și totul depinde de țara de origine, tranzit și destinație. Nu putem decât să sperăm ca până la finele lui mai să știm un pic mai bine cam uh, încotro se îndreaptă liderii politici. Și acum uh, sunt lucruri în negociere dar sunt și lucruri care vor mai veni pe ordinea de zi și este foarte posibil ca acestea să recontureze peisajul nevoilor financiare. Totul depinde de deciziile politice și e foarte posibil să apară o nouă provocare, și anume ca statele membre care încă n-au avut de-a face cu criza refugiaților ca altele și care nu au capacitatea de a distribui refugiații să fie într-un dezavantaj clar pentru că prin AMIF și ISF uh, sunt acum favorizate țările de intrare, Grecia și Spania, uh, Grecia și Italia, mă scuzați, și uh, țările care preiau un număr mare de refugiați, țările baltice și altele. În continuare, nu știm în ce direcție politică ne vom îndrepta, dar trebuie măcar să ne facem o idee când ne gândim uh, la nevoile financiare viitoare. Și de aceea este foarte important să ne păstrăm o marjă de manevră pentru propunerile de mai sus, mai ales uh, după ce vom avea o direcție politică clară. Sunt niște situații excepționale, ați spus-o și dumneavoastră, domnule președinte, și acesta este motivul pentru care uh, avem nevoie în primul rând de flexibilitate pentru a implementa sumele deja anunțate pentru migrație. Spuneam deja că este și obiectivul pe care l-ați formulat dumneavoastră. Și în al doilea rând, vom avea probabil nevoie de resurse adiționale substanțiale și asta, bineînțeles, în funcție de ce se va întâmpla în plan politic, atât pentru bugetul 2017, cât și la revizuirea la jumătatea perioadei. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci, Mulțumim, n-ați avut o sarcină ușoară și o să vedem dacă șefii de de guvern vor fi în stare să ia decizii înainte de rezultatul referendumului din Marea Britanie. <clears throat> Dau acum cuvântul domnului Sacari Verensola, care este director uh, în Frontex. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să încep prin a vă mulțumi că mi-ați uh, dat posibilitatea să mă adresez comisiei dumneavoastră. Astăzi este prima dată când vin la comisia dumneavoastră. Sper că mă voi ridica la înălțimea așteptărilor dumneavoastră. În al doilea rând, vă transmit mesajul directorului nostru executiv, Fabrice Legri, că din păcate nu a putut să vină în persoană aici, de aceea sunt uh, eu acum în locul domniei sale. Am încercat să-mi structurez prezentarea în trei părți. Odată, în termen general, situația Frontex, apoi câteva informații privind evoluțiile de anul trecut și provocările de atunci și apoi provocările viitorului și perspectivele de viitor. Am să încep cu prima parte, situația în termeni generali. După cum s-a discutat deja, în prezent ne confruntăm cu un fenomen de mai mare amploare ale cărei, ale cărei cauze sunt în statele terțe. Avem acești refugiați care tranzitează anumite țări, sunt practic în mâinile unor rețele de traficanți și ajung la frontiera externă a Schengenului. Aici operează Frontexul. După trecerea acestei frontiere, încă o dată se pomenesc în mâinile autorităților din statele membre pentru procedura de azil sau pentru procedura de relocalizare, care nu mai ține de Frontex. E vorba de un lanț în care Frontex este doar un inel. Noi suntem prezenți doar pe frontiera externă, încercând să oferim asistența celor state membre care se confruntă cu această presiune ieșită din comun. La acest nivel, Frontex încearcă să se asigure că banii discutați de dumneavoastră sunt cheltuiți așa cum trebuie. Banii sunt doar o parte a soluției. Reversul medaliei este modul de utilizare, modul cel mai eficient al acestor fonduri pentru a ajuta cu adevărat statele membre care sunt supuse la această presiune. În special în situația actuală, când Frontexul ca atare nu are atribuții executive, membrii personalului nostru, practic, nu se pot achita de anumite îndatoriri. Poliția de frontieră sau au din statele membre are autoritatea de a interveni. Autoritățile din statele membre au aceste atribuții. Frontexul poate ajuta anumite state membre să ajute la rândul lor alte state membre care se află sub presiune, mai ales Grecia și Italia. Frontex coordonează, deci, activitatea altor state membre care vin în sprijinul Greciei și Italiei. Și aici uh, merg majoritatea banilor pentru a finanța acești uh, ofițeri detașați care vin din alte state membre și care ajută, de exemplu, acele insule grecești unde s-au constituit acele hotspots sau în Italia. Sau dislocăm embarcațiuni suplimentare, elicoptere pentru a monitoriza zona și a ajuta în materie de control a frontierei acolo. Într-o astfel de situație, când numărul migranților care încearcă să treacă frontiera în mod fraudulos a crescut exponențial, Frontex de unul singur nu poate face foarte multe. Noi depindem de cooperarea cu statele membre. Deci cu cât mai mulți bani sunt dați Frontexului prin bugetul european, cu atât mai mare este nevoia ca statele membre să vină, să contribuie, pentru ca noi să putem folosi acei bani într-un mod eficient doar uh, bani în mâna Frontex nu ajută foarte mult. Implicarea statelor membre cu resursele lor, aceasta este calea pe care am vrea să o urmăm și să o încurajăm. Acesta ar fi tabloul general. Anul trecut, în 2015, după cum s-a spus deja, bugetul nostru a crescut de la 114 la 140 de milioane de euro. Sigur, suma nu este foarte mare dacă ne uităm la restul sumelor în discuție, dar pentru noi este o creștere considerabilă. În plus, am reușit să demarăm recrutarea de personal, cam 80 de uh, noi angajați, și vedem deja că îmi cer scuze, spune vorbitorul, am uitat să menționez un aspect. Deși avem acest personal suplimentar, men- sunt menționați în planul votat ca partea bugetului anul trecut, noi am participat la acea reducere de 5% care a fost decisă. Cifra de bază peste care am adăugat noul personal, implică și ține cont de această reducere de 5%. Deci anul trecut am redus două posturi, deși am uh, primit 80 în plus. Așa ne-am adus și noi contribuția la măsurile de austeritate. Revenind la problemele recrutării de personal, am văzut deja de anul trecut că Frontexul nu are o convenție pentru un sediu cu gazda noastră, Polonia. Statutul personalului nostru este destul de neclar, cei care sunt dezlocuiți în Polonia. Există un coeficient de corecție destul de redus pentru salariul noastră din Polonia. Polonia nu este partea zonei euro și fluctuează și rata de schimb între moneda locală și moneda euro. Ce înseamnă asta? Frontexul nu este un angajator atrăgător care să fie preferat de oamenii cu experiență, experții de vârf din Europa. De unde problema cu care ne-am confruntat anul trecut încă. Și chestiunea limbii e o problemă. Avem familii, există soții sau soți sau copii și se integrează mai greu în Polonia din cauza limbii. Așa că majoritatea personalului nostru și-au păstrat o dublă reședință în țara de origine și în Polonia. Trecând la chestiunile de viitor. Noi ne-am planificat bugetul pentru anii ce vin în conformitate cu propunerea Comisiei pentru un nou regulament Frontex, un element din pachetul Comisiei presupune acordarea unui mandat suplimentar extins Frontexului, noi sarcini și în același timp, pentru următorii ani, până în 2020, să sporească bugetul Frontex și să sporească numărul personalului angajat, de la 400 în prezent să ajungem în 2020 undeva la cifra de 1000 de angajați. După cum s-a spus deja, vă închipuiți ce problemă uriașă presupune recrutarea unui astfel de volum de personal. Nu e o chestiune doar de logistică, e problema unde găsești 600 de oameni calificați experți în aplicarea legii, în activitățile de poliție de frontieră, în activitățile de returnare a migranților. Asta este o provocare și trebuie să luăm în calcul faptul că s-ar putea să recrutăm uh, din personalul specializat care în prezent lucrează în structurile din statele membre, care ar avea un efect negativ asupra eficienței acelor instituții. Ne așteaptă, prin urmare, vremuri interesante. Câteva cuvinte despre noile sarcini avut în vedere pentru noi. Oferim analize de risc statelor membre și recomandări în ceea ce privește amenințele de la frontieră. Coordonăm activitățile operaționale mixte sprijinim statele membre în activitatea de returnare a unor persoane. Pe lângă aceasta, Comisia propune să introducem o nouă funcțiune, funcțiunea de pază de coastă. Trebuie să sporim volumul retrimiterilor prin Frontex în prezent trimitem înapoi cam 3.000 pe an. Planul este ca acest număr să crească de cel puțin 10 ori, prin urmare o provocare considerabilă pentru activitățile de returnare. Și, de asemenea, o să avem sarcini suplimentare în materie de evaluare a vulnerabilităților în materie de capacitate a statelor membre de a se achita de îndatoririle care le revin. Vă mulțumesc, domnule președinte, și dacă sunt întrebări, sunt gata să răspund. Mulțumim. Doar o întrebare. Acordul privind sediul se semnează între Polonia și Frontex? Din nefericire, nu există un acord cu guvernul polonez în prezent. Încă negociem. O să încercăm să vorbim cu domnul Task. Doamna Toma, mulțumesc domnule președinte, nu mai avem foarte mult timp pentru dezbatere. Am să-i spun întâi domnului Well că suntem uh, și noi pe aceeași lungime de undă în materie de principalele probleme. Odată dificultatea de a calcula, fie și cu o marjă de 100 de milioane de euro, necesarul concret pentru anii care vin. Și apoi, după cum a spus Comisia Bugete tot timpul, nevoia de o dimensionare adaptată situației concrete. Suntem departe de a fi în o astfel de situație în prezent. Vorba de a utiliza mai mult decât putem marja de manevră, marja de flexibilitate uh, existentă este problematică. Mi-ar place să, să am cea mai vagă idee despre ce o se întâmplă în următorii ani în acest domeniu. Domnului director, îi mulțumesc pentru explicațiile oferite, însă în același timp mărturisesc că după prezentarea noastră sunt mai îngrijorată decât înainte. Gândindu-mă la ce ne-ați spus vis-a-vis -vis de problemele referitor la sediu, la uh, statut, la absența de, de persoane doritoare să se angajeze. E, e absolut dramatic dacă ne gândim la situația de urgență care ne aflăm în prezent. Poate n-am înțeles eu foarte bine, dar uh, componenta esențială a misiunii noastre este coordonarea agenților, însă trebuie să e nevoie de coordonator să coordoneze, într-adevăr. Și apoi, în ceea ce privește uh, poliția de uh, garda, uh, paza de coastă, poate n-am înțeles bine, vorbeați de 1,2 miliarde mi se pare foarte mult. Și atunci, ce facem? Uh, serviciul respectiv a trebuit să fie operațional 2016. Și apoi, pentru buget, uh, să nu fi scăpat mie, dar nu știm uh, unde va fi dislocat, ce, ce redesfășurare va avea loc. E vorba de un nou instrument din afara bugetului unii pentru a rezolva această problemă. Cert e că deocamdată suntem în ceață. Rassurez, Madame Doma, nous avons encore 35 minutes pour le... Mai avem încă 35 de minute pentru dezbatere, doamnă Toma, spune domnul președinte. Și probabil întrebarea e unde o să fie uh, acest, uh, aceste o mie de angajați, unii la Varșovia, ceilalți unde? Domnule director, doriți să încercați să-i răspundeți doamnei Toma sau apoi oricine altcineva dorește să intervine, este invitat să o facă. Dar mai întâi un răspuns pentru doamna Toma. <laughs> Încercăm să ne coordonăm puțin, să vedem cine cui răspunde și ce. Am să încep cu întrebarea doamnei Tăma privind impactul bugetar al creării agenției uh, de pază de coastă. Suma e suma până în 2020, e un total cumulat acolo. Există o programare financiară care se regăsește la rubrica 3 și merge până în 2020. Și de asemenea, trebuie să știm uh, ce facem și pentru celelalte de element de răspuns la presiunea migratorie, materie de azil, materie de integrare, fondurile de securitate și cheltuielile aferente acelor agenții vizate direct, Există acolo practic două etape bugetare, două perioade bugetare, într-o primă fază o estimare cât mai precisă a necesarului pentru anul viitor și asta se face în proiectul de buget pe 2017 și pe de altă parte pentru restul cadrului financiar până în 2020 și acolo trebuie să se facă o extrapolare a necesarului până în 2020 și în contextul revizuirii pe parcurs a cadrului financiar, dacă este cazul să se opereze ajustările în materie de disponibilități financiare, ținând cont de necesarul și de nevoile stabilite. Nu cred că e cazul să dăm cifre precise, nu se poate mai problema, dar sigur pentru 2017 acestea se vor regăsi în proiectul de buget, restul o să apară în propunerile posibile pe care Comisia le va formula mai târziu. Și acum am să-i dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc foarte mult. Doamna Toma spunea că este îngrijorată de incertitudinile exprimate și de mine și am să vă un exemplu pentru a ilustra de unde vin aceste incertitudini. E vorba de, de reforma regulamentului Dublin. În prezent, și desigur așteptăm să vedem care va fi rezultatul discuțiilor din săptămânile care vin, avem trei obiective de reforme. Primul obiectiv ar fi să păstrăm situația existentă în linii mari cu criteriile de prima intrare. Asta ar lăsa Grecia uh, confruntată cu o situație insuportabilă dacă lucrurile continuă ca până acum în materie de flux migratoriu. Apoi, păstrăm criteriul primei intrări, în conformitate cu regulamentul Dublin, dar Recunoaștem că situația este de așa natură în prezent încât este nevoie de un sistem de relocalizare de criză. Pentru că Grecia în prezent nu poate face față singură influxului actual. Asta înseamnă că avem un mecanism de relocalizare care poate fi folosit. Deci să folosim ce avem deja, cel puțin în viitorul apropiat. Și a treia posibilitate este ca politic să ajungem într-o situație în care s-ar putea discuta o redistribuire în conformitate cu regulamentul Dublin, dar financiar acolo uh, situația se va pune în radical alți termeni. Asta vreau să spun și eu când spuneam că va trebui să așteptăm în următoarele săptămâni să vedem ce propunere face Comisia, pentru că aceasta ar putea să aibă consecințe pe calculele noastre, pentru calculele noastre bugetare. Am considerat necesar că acest exemplu ar fi edificator, dar sigur mai sunt și altele. Bien. Et, et sur la Bun. Și în legătură cu modul de repartizare a celor mie de agenți, câți vor fi la Varșovia și câți vor fi la frontieră? Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Ideea este, bineînțeles, trebuie să știm că este doar o propunere a Comisiei, vom vedea cum va evolua, dar ideea este ca majoritatea să fie la sediu. Dar în operațiunile noastre, în Italia, în Grecia și în alte locuri, avem membri ai staffului care, pe bază de rotație, se deplasează pentru coordonare și se va face și mai mult acest lucru. Deci, presupun că din, din acești 600 sau 1000 de funcționari, de deci 600 noi plus 400 vechi, 100-200 vor, se vor afla prin rotație pe teren, la frontiere, pentru a coordona diverte, diverse uh, sarcini și pentru a sprijini statul membru care păzește granița respectivă. Dar uh, e doar o idee, pentru că suntem încă în faza de planificare și depinde de rezultatul uh, final și de cum va arăta un regulament. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Domnul Omarji. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut eforturile Comisiei pentru prezentarea făcută în celor cinci obiective. Cinci obiective care, după părerea mea, evidențiază eșecul um, liderilor europeni și al procesului de decizie. Păreți să aveți multe speranțe din partea Consiliului European care are loc care va avea loc și care începe în această sară printr-un dineu, dar dacă cred ce se scrie în comunicatele agențiilor de presă va fi doar un dineu, doar o cină. Se pare că nu se va lua nicio decizie în această seară, că este doar o etapă și că va trebui să așteptăm luna martie. Dar criza e la ușa noastră acum și trebuie să ia decizii urgente. În legătură cu cele cinci puncte, am înțeles ce ați spus în legătură cu ajutorul prevăzut pentru Italia și Grecia, dar când vine vorba de controlul frontierelor externe, trebuie de asemenea să subliniem, pentru a fi obiectivi, lipsa de sprijin bugetar um, pentru Grecia până acum și să subliniem și lipsa de solidaritate cu această țară și se ajunge până la a uh, vorbi despre această absurditate care ar fi ieșirea Greciei din zona Schengen. Acum, în ceea ce privește zona Schengen, mă gândesc la un lucru. În secolul trecut, libertatea era exprimată prin doborârea zidurilor, dar acum se pare că se dorește să se construiască noi, noi ziduri, să se pune sub întrebare spațiul Schengen și așa vedem astăzi progresul și securitatea. Incredibil! Iar în ceea ce privește ultimul obiectiv, este evident că este și obiectivul nostru, dar care nu poate decât să ducă la o um, reexaminare în profunzime a politicilor europene ca să schimbăm relațiile cu Africa și Orientul Mijlociu. Mulțumesc! Mulțumesc! Nu mai cerut nimeni altcineva cuvântul. Așa că voi profita eu de ocazie și voi spune câteva cuvinte. Încă o dată, ceea ce a realizat Comisia este un lucru remarcabil și Frontexul. Dar în statisticile pe care le-ați evocat, din statisticile pe care le-am evocat, am, le-ați evocat, am impresia că există totuși o, um, nu, nu sunt păstrate proporțiile între ceea ce spunem și realitate. În fiecare zi intră sau ar vin uh, între 3000 de migranți, dar din septembrie am returnat doar 650 de oameni. E bine pentru că asta permite șefilor de state și de guverne să, uh, fac, să comunice, dar nu rezolvă problema. Iar relocarea, sistemul de relocare, e un eșec total și fiecare stat membru uh, definește cum vrea dreptul de azil. În anumite țări uh, se poate lucra imediat, în altele uh, refugiații nu pot lucra decât după un an, nivelul de remunerare nu este același, nici condițiile de primire a migranților și migranții aleg. Mi-aduc aminte de operațiunea foarte mediatică a președinției luxemburgheze pentru a a duce în Luxemburg, a primi în Luxemburg un avion plin de sirieni. Dar sirienii nu vreau să meargă în Luxemburg. Și totuși se chemase mass media, președintele Parlamentului European și toate autorităților erau prezente. Operațiune de presă care arăta de fapt că nu e ușor să se uh, repartizeze refugiații. Au fost repartizate doar câteva sute sau mii de persoane, nu mai mult. Acum, în legătură cu prerogativele Frontex-ului. Uh, mie nu-mi place că vor fi atât de puțini agenți la frontiere și că toți vor fi la sediu. Uh, se construiește un fel de administrație centrală, dar mă întreb, oare Frontex-ul nu atrage colaboratori sau faptul că sediul Frontex va fi la Varșovia și că Varșovia încă nu a semnat acordul privind sediul care nu facilitează deloc lucrurile. Ne spuneți, vă rog, ce duce la un acord de sediu, scolarizarea copiilor expatriaților, despre ce e vorba? Aș dori să știu care sunt consecințele unui acord de sediu. Și, domnule Preza, am avea nevoie de evaluări ale tuturor acestor ipoteze ca să putem să înțelegem care este impactul asupra bugetelor viitoare. Apoi, casa arde, dar noi așteptăm atât de mult pentru a trece la 1000 de colaboratori. Pe de altă parte, <laughs> ați uh, recrutați oameni, dar vi se cere să reduceți efectivele cu 5%. E surrealist, suprarealist ce se întâmplă. Cum va guverna Uniunea Europeană uh, lucrurile? Da, pe bază de temeiul juridice. Da, bun, bun, dar uh, temeiurile juridice pot duce la atitudini birocratice, tehnocratice, de neînțeles și cu siguranță nu e ușor pentru dumneavoastră să acceptați asta. Așa că avem compasiune față de dumneavoastră și ne întrebăm cum puteți să fiți eficace, în, în, având în vedere că aveți un cadru de funcționare atât de uh, formal și de limitat. Acum vă dau cuvântul pentru a răspunde întrebărilor noastre. Alți colegi nu au întrebări. Votul va avea loc la ora 12 și avem o comunicare la 11.45 și vom încheia dezbaterea la 11.45, poate chiar un pic mai repede. Dar dacă doriți să vă exprimați, să luați cuvântul până atunci, timp avem. Domnul Preza. Eh, merci, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, pentru a evita neînțelegerile, în propunerea comisiei privind crearea unui uh, serviciu de pază de coastă și de frontieră. Bineînțeles, uh, există un studiu financiar uh, în anexă care a fost trimis autorităților uh, legislative, inclusiv Parlamentului, cu estimarea costurilor și repartizarea costurilor. costurilor. Deci în fișa, fișa financiară care uh, prezintă informațiile până în 2020, o veți găsi acolo. N-am uh, inclus în slide-uri aceste informații, dar vă putem trimite din nou fișa financiară ca să evităm să aveți impresia că <laughs> nu că ascundem informațiile. Acestea sunt disponibile în ceea ce privește reducerea efectivelor cu 5% și Frontex-ul, um, știți că există o decizie care um, figurează în acordul interinstituțional că numărul posturilor uh, instituțiilor trebuie redus cu 5%, dar și în agenții. Și aici ne aflăm în, cazul, în cadrul unui exercițiu bugetar. Am creat un grup uh, interinstituțional și deciziile privind posturile sunt luate anual uh, pe baza deciziilor Comisiei și a celor la două ramuri ale autorității bugetare. La Frontex va crește personalul uh, mult, deci trebuie să observăm că la nivel de rezultat net acesta va crește mult. Și acum dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc. Răspund la întrebări în ordine. Mai întâi domnului Maji, care a vorbit despre lipsa de mijloace bugetare și de solidaritate. Ă, cred că e important să se treacă în procesul verbal acest lucru. Doresc să amintesc sprijinul financiar um, care a fost acordat Greciei până acum. Grecia a primit, uh, conform programelor naționale pentru azil, migrație, fondul de integrare și alte fonduri, sunt în valoare de 409 milioane de euro pentru 2014-2020. Fondurile pusă la dispoziția Greciei pentru a-i sprijini eforturilor de a spori capacităților pentru prima primire a refugiaților, decizii de azil, integrare, politică de returnare, uh, baza frontierelor, supraveghere, uh, lupta împotriva uh, traficanților de ființe umane și securitate. S-a făcut o primă plată de 33 de milioane de euro în septembrie 2015 și încă o plată va fi făcută curând în valoare de 36 de milioane de euro prefinanțare pentru 2016. În plus, Comisia a pus la dispoziție asistență de urgență în valoare de 145 de milioane de euro la, pentru Grecia și a pus la dispoziția autorităților elene sau a organizațiilor internaționale pentru acțiuni în aceste țări în ultimul an. Vă dau un exemplu. Recent, Grecia a primit, conform unui acord cu înaltul comisariat ONU uh, pentru uh, refugiați, 80 de milioane de euro pentru a uh, construi facilități de primire a refugiaților în Grecia. S-a plătit deja o parte din prefinanțarea pentru asistența de urgență și dacă um, adăugăm sumele din programele naționale și asistența de urgență, Grecia devine primul beneficiar UE în domeniul afacerilor cu finanțare în valoare de aproximativ 650 de milioane de euro. Iar în ceea ce privește clădirile exploatarea hotspoturilor, EASO și Frontexul funcționează în Grecia pe teren și patru colegi de la DG Home sunt în Grecia și patru la Roma pentru punerea aplicare a programelor de relocare. Dar, bineînțeles, suntem gata să fim în continuare solidari cu Grecia, care se află într-o situație foarte dificilă, dar Grecia acum trebuie să înceapă să folosească resursele disponibile și să pună în aplicare programele naționale. În fine, Comisia a pus de asemenea la dispoziție fonduri structurale pentru uh, restaurarea unor clădiri, uh, capacități de primire a refugiaților în Grecia și fonduri sociale pentru uh, măsuri legate de incluziunea, incluziunea acestora în societate și uh, există mm, și aici fonduri disponibile. A fost doar o prezentare a modului în care este finanțată solidaritatea, solidaritatea cu Grecia. Domnule președinte, mi-ați adresat o întrebare în ceea ce privește schema de relocare și implementarea nu este satisfăcătoare nici din perspectiva Comisiei. Uh, Vreau însă să fac un comentariu și să nu uităm. Schema de relocare are o durată de 2 ani. Motivul pentru asta este că în propunerea inițială a Comisiei durata era mult mai scumpă, scurtă, mă scuzați, dar au fost multe state membre care au spus că trebuie mai întâi să-și construiască capacitățile necesare. Sunt, de exemplu, unele state membre în care dacă vor o relocare n-au o capacitate să facă asta pentru că n-au fost refugiați acolo n-au uh, uh, persoane care se ocupe de dosare, deci uh, schema, s-a spus, ar trebui să dureze 2 ani de zile. Deci foarte bine dacă statele membre vin cu argumente și spun că n-au făcut relocare până acum, asumându-și angajamentul să o facă pe viitor. Vreau însă să subliniez aici că această schemă ar trebui să fie obligatorie, însă adesea uh, în uh, multe cazuri, se caută un uh, acord cu refugiații. Și a treia problemă pe care doresc să o menționez se referă că noi am propus o schemă de relocare pentru a crea diaspore în anumite state membre. În continuare există um, o atitudine reticentă din partea refugiaților de a merge în uh, țări pe care nu le cunosc. Nu vrei să fii primul din Eritrea în Estonia. Mai degrabă vei să te duci lângă ceilalți 5.000 de eritreeni din Germania. Deci uh, trebuie să vedem puțin ce se întâmplă cu efectul acesta de bulgăre de zăpadă pentru a aduce mai multă dinamică în acest program, dar sunt de acord cu dumneavoastră că situația de acum este nesatisfăcătoare. Schemele de reașezare, din perspectiva noastră, merg destul de bine. Menționați accesul la piața muncii. Menționez eu situația juridică din fiecare stat membru cu ce trebuie să facă fiecare stat membru pentru a da drept de muncă după 9 luni. Asta e situația juridică. Statele membre, bineînțeles, dacă doresc și dacă consideră, pot să o facă și mai repede. Și acum ultimul comentariu. Spuneați că migranții aleg la ora actuală. Da, e valoare corectă. Motivul este pentru că la ora actuală nu avem un sistem care să funcționeze bine. Sistemul de la Dublin nu operează cum trebuie și de aceea în curând va trebui să găsim o formulă de compromis, un nou sistem Dublin. Mai mult decât atât, trebuie să respectăm regulile și să le implementăm cu consecvență. Alminter nu va funcționa. Mulțumesc foarte mult și i-aș da acum cuvântul colegului meu de la Frontex. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Deci câteva cuvinte despre returnări din partea mea, apoi despre provocări și apoi despre personalul nostru uh, la sediu și în teritoriu. Din punct de vedere operațional, provocările pentru returnarea migranților ilegali, uh, resortisanților ilegali sau migranților ilegali, aici uh, pot să vă spun că există trei mari provocări. În primul rând, sunt multe persoane la frontieră care trebuie în primul rând să fie identificată. Asta este o mare provocare pentru persoane, 2000 pe zi uneori, poate chiar și mai multe, nu au documente, n-au acte de identitate. Exagerez, nu e vorba de toți, dar mulți spun, majoritatea spun că vin din Siria. Avem uh, personal la fața locului și avem experți din statele membre cu competențe lingvistice și sunt practic consilieri culturali care să discute cu aceste persoane în limba lor maternă. Și atunci, automat, uh, un cunoscător poate să-și dea seama dacă este, persoana în cauză este din estul Siriei, din sudul Siriei, sau poate chiar din Palestina sau Pakistan. Deci, uh, asta e prima provocare. Cum să identificăm persoanele? Și dacă uh, reușim să le identificăm, împreună cu autoritățile elene, atunci urmează înregistrarea. A doua provocare este după înregistrare. După înregistrare, de obicei, trec prin două proceduri diferite. Procedura de returnare pentru cei care nu au dreptul să rămână și care nu, ă, practic, nu au nevoie de protecție internațională. Și apoi este celălalt grup care merge la înspre procedura de azil, pentru că s-a constatat nevoia de protecție internațională. Ei bine, acest proces durează și deja nu mai ține de Frontex, pentru că este o răspundere EASO și uh, răspunderea statului membru. Și apoi mai e o bucată de timp în care acele persoane trebuie să fie cazate undeva. Au nevoie de îngrijiri medicale, au nevoie de adăpost, au nevoie de alimente. Asta e a doua provocare. Noi nu avem suficiente asemenea capacități pe insulele din Grecia, la ora actuală. Și atunci oamenii dispar. După două săptămâni, noi nu mai știm unde este domnul X sau domnul Y. Au dispărut. Asta e a doua mare provocare. Deci avem odată identificarea, capacitatea de cazare și a treia provocare, dacă într-adevăr avem o persoană de returnat, atunci ne trebuie o țară care să fie dispusă să primească persoana respectivă. Deci asta e provocarea, încotro să facem returnarea. Dacă țara de origine nu vrea să ia persoana înapoi, ce facem? sau dacă țara de origine nu vrea să, dea, să emită un document de călătorie. Pentru că nu e așa, pentru returnare, o persoană trebuie să aibă un soi de document de identificare. De aceea noi am spus la comisie să creăm uh, propriul nostru document european de returnare. Dar asta este doar o fațetă a monedei, pentru că terțul stat apoi trebuie să fie de acord să accepte un asemenea document de călătorie în uh, scop de returnare. Deci sunt foarte multe uh, provocări operaționale pentru uh, procesul de returnare. E ușor să spunem că da, trebuie să returnăm mai mult de 600 persoane pe an, dar în practică nu este deloc ușor. Și permiteți-mi acum să trec uh, la a doua parte a întrebării. Îmi pare rău dacă uh, vorbesc prea mult. Poate că nu m-am exprimat destul de clar. Staful Frontex nu se ocupă de Uh, situație de la frontieră, ci statele membre. Sarcina noastră este să avem o pază de coastă în, la state, în statele membre care să fie pregătită cu competențele necesare, dispusă să lucreze în uh, operațiunile noastre coordonate. Și acolo avem mai bine de 3.000 de agenți de pază care zilnic lucrează în statul lor membru și dacă se emite un avertisment, sunt dispuse aceste persoane să lucreze în centrele noastre operaționale. Avem câteva mii de agenți dispuși, dispus să facă asta, ei fac toată treaba, iar uh, personalul nostru este uh, la fața locului în teritoriu pentru a coordona totul. Deci așa funcționează Frontex. Noi uh, avem o bază de date cu numele agenților de pază de coastă dispuși să facă treaba și în momentul în care e nevoie de ei, îi sunăm, îi coordonăm, finanțăm și um, automat merg și um, operează în insulele Elene. De aceea personalul nostru nu se află numere foarte mari în teritoriu. Și în ceea ce privește cealaltă situație, Uh, la negociere ai nevoie de două părți. Am adresat uh, guvernului polonez trei întrebări principale ca să începem să negociem acordul cu privire la sediu. Sprijin pentru sediul nostru. Frontex plătește cam 4 milioane pe an pentru chirie la Varșovia. Apoi avem nevoie de o asigurare, cum că copiii uh, funcționarilor noștri pot beneficia de o educație multilingvă europeană. Și e important și statutul nostru, cum ne înregistrăm, ce statut primim. Iată trei întrebări importante, dar uh, suntem blocați de ani de zile deja, fără mare progres. Mulțumesc! C'est le fonctionnement de l'Union européenne. Dar uh, întrebarea se pune în legătură cu funcționarea Uniunii Europene. Cine comandă și cine decide? Versăm fonduri Polonia fiecare an și Polonia nu se achită de obligațiile sale. Incredibil! Dacă explicăm asta concetățenilor noștri, ne vor întreba, dar noi ce facem? E șocant ce se întâmplă. Bun, nu vă, mai, nu vă voi enerva. Doi da, colegi au mai cerut cuvântul, dar foarte pe scurt, vă rog, pentru că ne apropiem de 11.45. Domnul Iubi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Pe mine m-ar interesa cum arată cooperarea între NATO și Frontex, cum e coordonată aceasta și cu ce efecte financiare asupra bugetului european. Acum, Tut mir leid, aber manchmal dauert es ein bisschen länger. Pare rău, uneori durează mai mult la mine. Bine am înțeles eu că Grecia primește 660 de milioane de euro din Fondul pentru Migrație. Ar fi frumos să aflăm de ce sunteți așa de optimiști. Odată mulțumesc pentru activitatea noastră extraordinară, dar până acum uh, și de la Curtea de Conturi printr-un raport uh, excepțional și printr-un altul care va veni, mie mi, arată, mi se arată că lucrurile nu merg în Grecia cum trebuie. De unde speranța că lucrurile vor merge bine și că banii vor ajunge acolo unde trebuie? Și apoi o întrebare modestă de pe frontul controlului bugetar, cu ce control, când și cine face acest control? Mulțumesc! Voilà, les questions ont été brèves. Bun, s-au pus întrebări scurte și cer răspunsuri scurte, având în vedere cât e ceasul. Uh, uh, mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește Frontex și NATO, un răspuns uh, foarte, foarte scurt. Nu există încă. <laughs> Încercăm la ora actuală să creăm o asemenea cooperare și apoi vom ști mai multe. Vă mulțumesc. Joel? Domnule Oel? Uh, thank you very much on the, on the question. Mulțumesc foarte mult pentru întrebarea adresată doamna Gresle. 665, nu 666 de milioane per total, alocarea uh, din programe naționale pentru asistența de urgență, banii care au fost deja plătiți. În prezentarea mea am spus uh, că uh, o parte din hotspoturile din Grecia funcționează. susținem la fața locului implementarea în Grecia a ceea ce s-a convenit Comisia um, vrea o coordonare generală și a preluat frâiele acesteia și un aspect ar putea fi foarte interesant. Dacă nu, calculați um, numărul persoanelor ajungând în Grecia anul trecut cam 850 de mii, fără a lua în calcul că multe au dispărut, dar dacă punem asta în raport cu populația Germaniei, uh, atunci ar trebui să multiplicăm cu 8 și am ajunge la 6 milioane de refugiați care ar fi ajuns în Grecia. Deci cam uh, la nivelul ăsta are Grecia o problemă și de aceea este atât de important să oferim mijloace financiare, să oferim ajutor, să sprijinim acest ajutor mai apoi, iar în ceea ce privește controlul, este o procedură obișnuită, avem un audit, inclusiv la Curtea de Conturi, avem o nouă structură la comisie în acest sens și acum am început implementarea controlului. Mulțumesc! Merci. Alors, la... Mulțumesc! Doamna Toma va trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. O primă concluzie modestă, încă o dată, dar cred că veți <laughs> fi de acord cu mine toți membrii Comisiei pentru Bugete când spun că la rubrica 4 Parlamentul European nu e chiar mulțumit de explicațiile care ne-au fost date în legătură cu externalizarea acțiunilor externe, chiar dacă doamna Calvino a ne-a spus, ne-a adus multe elemente, ne-a răspuns sincer, dar cred că membrii Comisiei pentru Bugete sunt supărați pentru că toate argumentele care au fost avansate pentru a justifica instrumente externe, instrumentele externe din bugetul Uniunii, externe bugetului Uniunii, coordonarea, flexibilitatea, putea fi integrate în buget. Dar cu siguranță vom mai vorbi despre buget în momentul revizuirii cadrului. Mai ales că aceste instrumente și analize nu reușesc să, fac, facă față urgentei, urgenței mai bine decât o poate face bugetul Uniunii. Nu vedem uh, adevărata valoare adăugată și constatăm că, din păcate, banii nu ajung acolo unde ar trebui să ajungă, așa cum a spus-o domnul președinte și ceilalți membri ai Comisiei pentru Bugete care au fost în Turcia. Și, în plus, aceleași sume sunt cheltuite din aceste fonduri din afara bugetului ca și cum ar fi cheltuite dacă ar fi în bugetul Uniunii. Poate chiar la bugetul Uniunii s-ar putea um, ar putea găsi mai mulți bani, pentru că costurile de gestionare a acestor fonduri fac să crească costurile externalizării fondurilor. Deci, Comisia pentru Bugete e supărată, poate chiar în pragul revoltei în legătură cu explicațiile care ne-au fost date, pentru că înseamnă deficit uh, democratic, lipsă de lizibilitate, de transparență reală și până la urmă de control parlamentar. De la rubrica 3, eu cel puțin, dar cred că și uh, ceilalți colegi, suntem consternați că nu am primit toate evaluările nevoilor pentru 2015, asta am înțeles. Dar să nu, restăm într-o, să nu rămânem într-o situație atât de neclară. Și mai ales și mai grav este faptul că avem impresia că instrumentele prevăzute, anunțate, nu sunt deloc operaționale. din cele cinci misiuni despre care ați vorbit, domnule Owell, misiunile evocate de comisie nu par deloc să aibă mijloacele necesare pentru a avea loc. Nu știu dacă mijloacele nu sunt adecvate, dar anunțurile Consiliului par să fie complet în decalaj cu mijloacele reale afectate. Când se anunță uh, cu mare tamtam -tam că uh, vom avea un corp de pază la frontieră, nu ne închipuim că vor fi doar 500 de agenți care poate vor fi operațional pe teren pentru toate granițele Uniunii. Ne gândim că vor fi mijloace mai importante de atât. În fine. Apoi, în legătură cu Grecia, cred că purtăm o dezbatere nesănătoasă. În orice caz, modul de a prezenta lucrurile e problematic pentru mine. Dacă considerăm că spațiul Schengen încă există și în consecință trebuie să um, asigurăm paza frontierelor din jurul Uniunii Europene, nu trebuie să spunem doar că ajutăm Grecia. Nu. Nu ajutăm Grecia. Încercăm să creăm frontiere europene funcționale. Așa trebuie să abordăm lucrurile. Nici o țară nu e responsabilă de unde se află frontierele, frontierele sale geografice. Nu e vina Greciei că este prima poartă de intrare a celor care vin din Orientul și Mijlociu și fug de războiul din Siria. Și nici că Italia ar fi, e responsabilă de faptul că, pe țăr, că e peninsulă și pe țărmurile sale uh, ajungă parcațiunile de pe costele Africii. Poate mâine va fi uh, situația Poloniei. Cred că e nevoie de o altă abordare a lucrurilor când vine vorba de frontierele europene și nu doar de acestea, dar dispozitivul deocamdată nu e un dispozitiv european înțelegem acest lucru, auzim acest lucru din ce spune directorul Frontex-ului. Este un dispozitiv care încearcă să coordoneze dispozitivul existent, nimic mai mult și Problema este că între ce se anunță și mijloacele reale folosite pentru realizarea operațională a acestor misiuni există un decalaj imens și o prăpastie și cumva trebuie să corectăm situația. Vă mulțumesc, doamnă Toma. Mulțumesc invitațiilor noștri, domnului Preza, domnului Owell, domnului Garanzola, chiar și doamnei Calvinio, care ne-a părăsit între timp. Ați înțeles că protestat un pic, <laughs> un pic eufemistic, eufemistic spus, pentru că eu cred că doamna Gheorgheva trebuie să ne informeze în timp real și nu cu un decalaj atât de mare când sunt lucruri fundamentale. Uh, e o chestiune de politețe în relațiile dintre Comisie și Comisia pentru Bugete din uh, Parlamentul European. Cred că am ajuns la sfârșitul unei etape când vine vorba de buget. Acest cadru multianual nu mai funcționează, nu mai face față, suntem la limita ridicolului, ridicolului așa că sper că vom fi suficient de curajoși, de îndrăzneți. Vedem că lucrările sunt uh, sunt uh, încetinite deocamdată. Domnul Monti, în luna iulie, trebuia să țină o conferință legătură cu relațiile, uh, cu ipotezele privind resursele proprii, dar având în vedere că până atunci uh, nu va avea loc referendumul britanic, se, an- se amână conferința. Întrebarea <laughs> este cum vom funcționa atâta timp cât nu va fi avut loc referendumul britanic. Dacă putem accelera calendarul pentru referendumul britanic, ar fi foarte bine pentru deciziile pe care le vor lua șefii de state și de guverne. Vă mulțumesc mulțumesc domnilor și doamnă. Vă urez mult succes uh, și suntem conștienți de faptul că um, aveți o, sarcină deloc ușoară și faceți ce puteți cu ce aveți, dar e dreptul nostru de a protesta. Și vom face uz de acest drept. Acum trecem la raportul doamnei Helga Trupel, colega noastră, care a pregătit un uh, aviz în legătură cu controlul registrului și uh, formarea comisiilor de experți. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Este un aviz al Comisiei pentru Bugete adresat Comisiei de Control Bugetar și se referă încă o dată la grupurile de, de experți. Aș dori să vă reamintesc că la Comisie există mai bine de 800 grupuri de experți care ne consiliază în materie de activități juridice nu este prima dată când discutăm uh, situația acestor grupuri de experți, pentru că am fost criticați pentru lipsa de transparență acestor grupuri de experți și s-a spus că structura lor nu este suficient de echilibrată. De aceea, bugetul, uh, Comisia Bugete în 2011 și în 2014 a decis să se recurgă la rezerve pentru a da un semnal clar avem un studiu recent cerut de Comisia Bugete care spune că există o lipsă generalizată de, trans, generalizată de transparență și de echilibru în structura acestora. Vrem să, vem, să vedem o reformă clară, dar până acum acest lucru nu a fost realizat. Ombudsmanul european a spus foarte clar în recomandarea dânsei a cerut mai multă transparență din partea grupurilor de experți. Acum, încă o dată, Comisia a anunțat că vor efectua o serie de reforme, dar noi trebuie să venim acum cu condiții foarte clare în legătură cu ceea ce vrem să vedem. Vrem să vedem o modificare a regulilor orizontale pentru grupurile de experți. A fost clar că există tot mai mulți membri din sectorul corporatist și tot mai puțin din sectorul non-economic. Deci am vrea un echilibru mai bun acolo. De asemenea, dorim un apel la Comisia Europeană să abordeze lucrurile în manieră proactivă în relația cu grupurile reprezentative, dându-le posibilitatea să se poziționeze mai bine în materie de experiență sau contactare a specialiștilor care cunosc direct situația. De aceea, în cooperare cu acele grupuri, dorim să găsim un sistem care să permită tocmai acest lucru și aici e, e chestiunea esențială. O să urmărim îndeaproape ce va face Comisia și dacă lucrurile merg bine în acest sens privind condițiile noastre și atunci dacă nu suntem mulțumiți, în pregătirea bugetului 2017 vom fi gata să recurgem încă o dată la rezerve ca să arătăm clar ce vrem să vedem în materie de reforme. Asta ar fi ideea din spatele avizului prezentat Comisiei Cocobu. Mulțumim pentru acest raport. Doamna Gresle. Vă mulțumesc. Doresc doar să vă spun că cei de la cont la ora actuală au o mică problemă cu raportul INI pentru că între timp Comisia ne-a anunțat că va veni cu noi directive în ceea ce privește uh, componența grupurilor de experți. De aceea am vrea să putem vorbi cu Comisia dacă așteaptă mai întâi ce avem noi de oferit sau dacă așteaptă comentarii a posteriori. E, a fost un raport inimportant cu privire la mediatorul european. Deja și acolo sunt cuprinse lucruri importante și eu cred că uh, Uh, cei de la buget pot fi prevăzători în așa fel încât aceste puncte să fie avute în vedere, voi depune unul sau două amendamente pentru că eu consider că mai sunt subiecte care pot fi prelucrate aici. Consider că la, ca, la final, că ar fi important ca la final să spună și comisia ceva. Um, e important să avem progres, mai ales la capitolul transparență. Sunt multe grupuri de experți de a căror existență habar nu are nimeni, Și ar fi foarte important să existe o vedere de ansamblu, așa cum a propus și ombudsmanul european, de aceea aș sugera că dacă Comisia nu face asta acum, măcar să aștepte până ce e gata raportul Parlamentului, în așa fel cât să existe indicații de acțiune ca să evităm o sfadă pe termen lung, ani de zile. Mulțumesc foarte mult. Consider că avizul este uh, foarte axat pe fapte concrete, pe date concrete, dar trebuie să aibă o acoperire cât mai uh, generoasă. Mulțumesc. Comisia dorește să intervină? Mulțumim, domnule președinte. Stimați raportoare, onorați membri. Sigur, aici sunt la dispoziția dumneavoastră pentru a vă informa în legătură cu etapa pregătirilor. De vedere tehnic, într-adevăr, Comisia pregătește noi un nou regulament orizontal prin grupurile de experți. Lucrurile sunt într-o etapă avansată. Chestiunea adoptării însă este una de ordin politic și, prin urmare, nu pot să vă spun sau să vă ofer detalii precise, însă, într-adevăr, comisia, de punct de vedere tehnic, ar putea să treacă, să, să asigure o adoptare rapidă a acestor reguli. Aș dori să mă refer puțin la chestiunea de fond din prezentarea doamnei Trüppel. Această dezbatere, într-adevăr, este deosebit de oportună. Vă amintiți că anul trecut președintele Comisiei a răspuns la o serie de sugestii transmise de Ombudsmanul european în uh, investigația din proprie inițiativă desfășurată dânsa și domnul Timmermans a formulat o serie de angajamente clare și precise pe care Comisia le pune în aplicare în ideea de a revizui regulile orizontale. Ce dorește Comisia să facă? Foarte pe scurt. În principal ne concentrăm pe transparență, pe sporirea transparenței. Și să vă dau câteva exemple concrete. Totul începe cu modul în care în viitor grupurile de experți vor fi selectate, structurate, create. Până acum, sistemul presupunea un apel de of- la ofertă, o cerere de ofertă în viitor aceste apeluri devin obligatorii pentru toate grupurile în viitor, cu excepția reprezentanților autorităților publice din statele membre, aceste apeluri vor fi publice. Asta se va întâmpla prin intermediul unui nou registru al grupurilor de experți. Nu o să fie pe un obscur site al Directoratului General. Aceste apeluri se vor face prin nou registru pentru grupurile de experți. Și apoi o altă îmbunătățire. Chestiunea echilibrului. Directoratele generale vor defini foarte clar în apelurile lor ce tipuri de profile au în vedere pentru membrii. Și atunci lucrurile vor fi foarte clare de la bun început. Dacă cineva e interesat în grupul respectiv, o să știe clar cum va fi structurat viitor grupul respectiv. Orice persoană interesată va putea ușor să-și exprime interesul și să devină membru al acestor grupuri. Chestiunea echilibrului nu o să mai fie o chestiune care se rezolvă undeva în spatele ușilor închise. Ar mai fi încă un lucru care ține de transparență la ce mă refer, în viitor va exista o corelație obligatorie între membrii grupurilor de experți care reprezintă organizații sau uh, sectoare cu interese comune, aceștia trebuie să fie trecuți în registrul de transparență, în registrul lobbyiștilor, pentru a putea participa la activitatea grupurilor de experți ale comisiei. Deci în viitor, când consultați registrul grupurilor de experți pentru acest tip de membri, o să uh, fie nevoie acolo de o corelație, de o legătură, un link cu registrul de transparență. De asemenea, vor exista reguli clare privind uh, gestionarea situațiilor de conflicte de interese. Acei membri care vor dori să participe la activitatea grupurilor de experți ca experți independenți, într-o capacitate personală, vor trebui să, par, să accepte o evaluare a posibilor conflict de interese. O să oferim un model standard cu întrebări clare și acest formular va trebui să fie completat de candidații respectivi și atunci comisia face evaluarea potențialului conflict de interese și abia după aceea se decide dacă persoanele în cauză pot deveni membri ai grupului de experți sau nu. Această declarație de interese este de asemenea, se face de asemenea făcută publică în registrul grupului de experți și va spori transparența și responsabilizarea menționat studiul Blomeyer și Sons. M-aș referi pe scurt și la acesta. La publicarea sa, acest studiu era deja depășit, mai ales uh, pe aceste puncte pe care tocmai le-am evidențiat. Uh, se criticau anumite aspecte, dar erau aspecte pe marginea cărora Comisia anunțase deja public că intenționează să ia măsuri. Uh, n-ar fi o problemă, pentru că deocamdată n-a fost vorba decât de anunțuri. Comisia abia acum a trecut la fapte, însă studiul greșește, include greșeli numeroase puncte de vedere. Pot să vă dau câteva exemple. Dacă studiul vorbește de dezechilibre, ă, acest lucru se bazează doar pe dovezi ambigue, deci anecdotic. Tot în materie de echilibru, Comisia are o abordare mai nuanțată în materie de echilibru. Comisia nu vrea o paritate numerică, 50%, 50%, uh, când e vorba de reprezentanții sectorului economic și non-economic. Noi vrem să îmbrățișăm principiul echilibrului și acest lucru este statuat clar în noi reguli, dar Trebuie să existe o marjă de flexibilitate care să țină cont de sarcina specifică, de mandatul specific al unui grup de experți. Aveți nevoie de profile specifice într-un anumit grup și atunci ajungi să ai o compoziție care nu e 50 la 50% uh, uh, uh, paritate. Și acest lucru e important. Și nu cred că asta e o problemă sistemică ca atare. De fiecare dată când i s-a atras atenția asupra acestor așa zise dezechilibre și am investigat cazurile respective, le-am putut rezolva individual sau am descoperit că informațiile uh, nu erau de fapt reale. Schimbările pe care Comisia le va introduce vor spori transparența și responsabilitatea și legitimitatea într-o mare măsură. Și dacă doriți să continuați să urmăriți această discuție, suntem la dispoziția dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumim. Sigur, transparența este un bun instrument de reglementare, poate preveni anumite conflicte de interese. Doamna Tröpel, în încheiere, mulțumesc. Aștept să văd amendamentele trimise de colegi și aș dori să dau un răspuns Comisiei Europene Vom uh, evalua cu mare atenție propunerile dumneavoastră să vedem dacă e suficient sau nu în ceea ce privește echilibrul și ce înseamnă acesta pentru societate, pentru reprezentarea societății în grupurile de experți. Clar, opiniile noastre diferă, dar clar este că noi vom fi echitabili, dar în același timp critici, să vedem ce, în raport cu propunerile noastre, dacă nu este suficient, e clar că vom merge mai departe și avem posibilitatea de a recurge la rezervă. Sperăm că reformele noastre însă se vor ridica la înălțimea așteptărilor. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Trupel. Termenul de depunere a amendamentelor până cel târziu 8 martie la amiază examinare și vot în comisie 16-17 martie. ...23 martie, luarea în considerație, 3, marți, 3 martie la Comisia de Control, 7 aprilie adoptarea raportului la Comisia Bugete și apoi Procesul începe la Comisia de Control Bugetar. Trecem acum la vot. V-aș ruga să introduceți cartele în aparatele de vot, să facem o verificare. ar trebui să avem 34 de votanți. Vă invit să votați, să verificăm. Douăzeci nouă, treizeci. Ne lipsește încă o persoană. Primul vot raportul uh, colegului Deșovski privind fondul de ajustare la globalizare pentru Eno Namur Glas Belgia. Avem compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul numărul 6. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 7. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Amendamentul numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9 devine caduc din cauza compromisului A. 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Votăm raportul prin vot nominal. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu 29 de voturi pentru, 6 împotrivă. felicităm, îl felicităm pe raportor. Hmm. Acum, votăm linile directoare pentru pregătirea bugetului pe 2017, secțiunea 3. Avem o serie de propuneri de compromis. Amendamentul 1. Cine este pentru? Bun amendament. Cine împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Compromisul numărul 1 este adoptat. Compromisul numărul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și compromisul numărul 2 amendamentul numărul 14. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 17. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 26 retras, 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul numărul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și compromisul numărul 7. Compromisul numărul 8. Cine este pentru? Nu, îmi cer scuze. Trebuie să votăm în trei pași. Odată amendamentele 43, 45, 47, nu, nu, doar prima parte. Parti. Qui est pour la première partie? Prima parte. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Doa. Pentru. Împotrivă. Abțineri. A doua parte se adoptă. Compromisul nouă Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă compromisul 9. Compromisul 10. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Vot nominal. Votul e deschis. Partea a doua, compromisului 10. Închidem votul. Se adoptă cu 18 voturi la 17. A treia parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a patra. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm prin vot electronic. Deschidem votul. Închidem votul. Se adoptă cu 18 voturi pentru 17 împotrivă. Compromisul numărul 8. Vot pe părți. Nu. Amendamentul numărul 69. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Se adoptă 11, două părți. Prima parte, cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Partea a doua, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă și partea a doua. Compromisul numărul 3. Cine este pentru? Cine împotriva? Abțineri? Se adoptă și compromisul numărul 3. Compromisul 12. Cine este pentru? Împotrivă abțineri, se adoptă și compromisul numărul 12. 13. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 102. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 14. Cine este? Compromisul numărul 14. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 15. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 112, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Uh, verificăm electronic pentru că n-am văzut chiar toate mâinile. Amendamentul 112. Votul este deschis. Închidem votul respins 17 la 16, 17 împotrivă și două abțineri. Compromisul 16. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 17. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 18. Cine-i pentru? Compromisul 18, pardon. Cine-i pentru acest compromis? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 119 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 19. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 118. cine pentru? Ab împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. Se, s-a deschis votul pentru amendamentul 118. S-a închis votul. Se respinge cu 18 voturi la 17. Amendamentul 126 și 129. Cine-i pentru? Împotrivă? Vom verifica. Să deschizi votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 voturi la 15 și o abținere. Compromisul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 21, vot pe părți. Prima parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum a doua parte, cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 146. Cine-i pentru? Împotrivă. Vom verifica. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 18 la 16 și o abținere. Amendamentul 150. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 22. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 155. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 23 pentru. Compromisul 23. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Am spus compromisul 25. Cine-i pentru? împotrivă. Vom verifica. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 28 de voturi la 6 și o abținere. Compromisul 26. Cine este pentru? Împotrivă. Cine se abține, se adoptă. Compromisul 27. Cine-i pentru? Împotrivă? Cine se abține, se adoptă. Amendamentul 186. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul 28. cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 195 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Am compromisul 25, 29, mă scuzați, cu un amendament oral. But without any. Increasing the overall tax burden for citizens. Il n'y a pas d'opposition à Nu e nimeni împotriva acestui amendament oral, atunci cine pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm întregul text astfel modificat. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 25 de voturi la 6 și 4 abțineri. Felicitări raportorului general. Domnul Stefkovski îl locuiește pe domnul Fernandez pentru transferul pentru 2016. Zdefkovski Monsieur Zdekovski. Domnule Zdekovski, da pleacă? Monsieur Zdekovski, vous êtes, vous suppléez le rapport. pe raportorul general pentru 2016, domnul Fernandez. Vă rog să prezentați proiectul de transfer. 1-2016. Ah, vážený pane předsedající, děkuji za udělení slova. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, că îmi dați cuvântul. Vorbim despre primul transfer din acest an. Avem o rezervă fondul pentru globalizare și suma este 1.095.544, milion sumă care ar trebui să meargă înspre sprijinul foștilor angajați de la Glassworks din Belgia, pentru că sectorul sticlăriei a fost afectat din cauza globalizării. Mulțumesc. Uh, deci este un transfer logic pentru că a, tocmai am adoptat raportul dumneavoastră în legătură cu fondul de ajustare la globalizare, deci e vot cu apel nominal și s-a deschis votul. Le scrutin est clos. S-a închis votul. Um, vă rog să votați cu cartela de vot. S-a închis votul acum. Se adoptă cu 18 la 4. Nu mai avem alte proiecte de transfer și vă amintesc că următoarele reuni reuniuni vor avea loc pe 23 februarie ora 15 aici la Bruxelles pe 16 martie de la 9 la 12.30 și de la 15 la 18.30 tot la Bruxelles și pe 17 martie de la 9 la 12.30 la Bruxelles. La diverse aveți ceva? Nu? Atunci suspend ședința.